Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de cesser les négociations et les Bună ziua, vă rog frumos să puneți capăt discuțiilor între dumneavoastră ca să ne putem începe lucrările. Euh, Haideți mai întâi să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu are nimeni obiecții, se consideră adoptată. La comunicări. Vă reamintesc că suntem difuzați, ca de obicei, și am primit procesul verbal al delegației de la Dakar, pe care am prezidat-o, asistând pentru prima dată la Forumul Social Mondial. La punctul 3 de pe ordinea de zi ați primit procesele verbale a reuniunii de pe 24-25 ianuarie, 1 februarie și 14 februarie. Nu am primit comentarii, deci sunt considerate adoptate. Ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde, așa cum am stabilit, vom avea uh, un uh, schimb de păreri cu noul director general de la ocupare, deci este corespondentul nostru privilegiat, dacă îmi pot permite să spun acest lucru, în cadrul Comisiei Europene. Domnule director, dumneavoastră, ați intrat în funcție la 1 ianuarie 2011, după 10 ani pe care i-ați dedicat uh, Uh, ocupării forței de muncă în, la Comisia Europeană, ceea ce oferă foarte multă experiență în ceea ce privește microcreditele, un uh, subiect pe care îl discutăm și noi în, cad, în cadrul Comisiei noastre și la DG Ocupare. Dar înainte ați fost uh, în Olanda, în țara noastră de Baștină, unde ați desfășurat numeroase funcții în administrația centrală, mai ales ca director general în ceea ce privește chestiunile sociale. Vă dau cuvântul, după care știți cum facem noi aici, membrii comisiei noastre vă vor adresa întrebări. Bineînțeles, pentru noi interesul principal al acestei chestiuni îl reprezintă o testare, să spunem așa, nu, nu, nu, vrem să facem cunoștință cu dumneavoastră și în acest schimb de păreri ați putea să ne spuneți cum percepeți dumneavoastră activitatea Direcției Generale în ceea ce privește planul de lucru pentru 2011. Știți probabil faptul că coordonatorii au anticipat textele publicate de comisie și am stabilit, deja am prestabilit raportori la textele pe care le așteptăm noi, dar pentru a pune lucrurile pe roate mai bine. Este important pentru noi să vedem uh, cum programați dumneavoastră um, aceste documente și colaborarea cu noi. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte din, uh, de la, din prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat pentru a lua cuvântul uh, în fața comisiei dumneavoastră. În uh, expre... Uh, știți că este o expresie a demara în trombă. Uh, eu aici trebuie să demarez în super trombă. Și este foarte greu, ne confruntăm cu o provocare deloc ușoară, nu neapărat numai în activitățile noastre normale, dar și în ceea ce privește două chestiuni anume, participarea noastră la primul semestru european și în al doilea rând este vorba despre pregătirea uh, pentru cadrul, pentru cadrul financiar multianual. În ceea ce privește semestrul european, noi um, facem parte din acești uh, din grupul celor trei care negociază, discută cu statele membre. Această troică este formată din Secretariatul General pentru Coordonare, Eh, DG-ul pentru ocupare și macroeconomică și asta pentru a nu pierde din vedere aspectele sociale și pentru a ne asigura că nu discutăm doar despre austeritate și măsuri fiscale, precum și macroeconomică, ci ținem cont și de aspectele sociale. În strategia UE 2020 am stabilit unele ținte, iar uh, Concluzia principală care, se, care decurge de aici este că dacă vedem care sunt angajamentele pe care și le asumă statele membre în pro- programele proiect, în momentul în care facem calculele, ne dăm seama că nu ajungem la obiectivele stabilite în uh, domeniul social. Este vorba de participare de 75% pe piața muncii și um, eradicarea sărăciei pentru 20 de milioane de uh, persoane până în 2020. Aceasta, este principala, aceasta a fost principala noastră îngrijorare în discuțiile cu statele membre. Aceasta a fost prim rundă, iar în aprilie uh, vor stabili statele membre un plan național de reformă, după care noi trebuie să dăm recomandări concrete în acest sens. În acest domeniu, uh, EPSCO va juca un rol important. Ei se vor ocupa de aceste aspecte uh, în a doua săptămână a lunii iunie în uh, întrunirile lor, uh, care vor fi pregătite de statele membre de la Comisia IMCO împreună cu Comisia pentru Protecție Socială. Acestea s-au înțeles să conlucreze, iar IMCO joacă un rol foarte important pe care l-au coordonat foarte bine cu Comisia pentru Protecție Socială. O să vedem cât de departe putem să ajungem în ceea ce privește recomandările individuale cu statele membre. Este prima dată și pentru noi, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să stabilim un, clar, un, un cadru foarte clar, acela al strategiei 2020, dar în același timp trebuie să dăm dovadă de realism, iar principala uh, răspundere revine statelor membre. Noi nu putem decât să le încurajăm, uh, să le ținem oglinda în care să se privească și să-și dea seama cum stau lucrurile și uh, Uh, să îi facem să acționeze acolo unde au hotărât ei că trebuie luate măsuri. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, Comisia uh, își va publica poziția în luna iunie, iar uh, acel document va reprezenta un document, un eveniment foarte interesant și sperăm să ne bucurăm și de atenția dumneavoastră în ceea ce privește rezultatul. Acum suntem în faza de pregătire și um, încă ne mai punem întrebări fundamentale, cum ar fi ar trebui să introducem ținte în ceea ce privește folosirea Fondului Social European ex ante sau ar trebui să așteptăm pur și simplu și să vedem uh, care sunt programele pe care uh, le doresc țările sau regiunile. Nu avem încă o preferință politică exprimată în mod clar uh, pentru una sau uh, pentru o, opțiune, o opțiune sau alta. Este important să știm acest lucru, fiindcă de-a lungul anului am observat că procentul um, fondului social um, a scăzut de la 40% din, la 22% în cadrul Fondului General de Coeziune. Probabil unele uh, state mai, unele uh, situații diferă de la o regiune la alta, dar iată cum stau lucrurile. Întrebarea este ce facem, stăm cu mâinile în sân sau avem o părere și dorim să influențăm lucrurile. Este clar că domnul comisar Andor uh, dor, este pentru țintele, obiectivele ex-ante, aceasta este preferința domniei sale. Mai apoi, uh, ceea, mai apoi nu este vorba doar de finanțare pentru afacerile sociale sau ar trebui să avem o legătură foarte clară cu uh, liniile financiare pentru obiectivele 2020. Noi credem că trebuie să facem așa, dar încă se mai discută la nivel politic acest aspect și unele state membre se, se arată mai ezitante. Iar, iar acest lucru va, deci, va hotărâ și dimensiunea Fondului Social European. Avem deja uh, Uh, o scrisoare din partea cinci state membre unde se dorește limitarea fondului la nivel comunitar, după care trebuie să vedem dacă această sumă comunitară este limitată, ce procent va fi uh, folosit pentru Fondul Social European. Noi uh, am dorit să includem, un, includem în mod clar aspectul teritorial uh, în acțiunile noastre și uh, să nu avem doar o abordare tematică sectorială, ci uh, să identificăm la nivelul regiunilor obiectivele foarte clare, iar aici dorim să abordăm regiunile în mod coerent, având toate fondurile la un loc, un contract pe regiune sau pe țară în care să se oglindească toate acțiunile care trebuie luate. Iată, deci, cele două aspecte foarte specifice cu care trebuie, de care trebuie să ne ocupăm în prima jumătate a anului și amândouă trebuie să fie finalizate în luna iunie anul, anul acesta. Mai apoi, avem programul legislativ normal obișnuit, iar două dintre aspectele care necesită foarte multă atenție la nivel politic este vorba de directiva timpilor de lucru și directiva privind detașarea lucrătorilor. Am invitat partenerii sociali, le-am cerut să-și dea cu părerea, să spună dacă sunt gata să discute între ei uh, directiva privind timpul de lucru și uh, de curând am uh, primit o informație care nu a fost încă confirmată în scris, conform căreia partenerii sociali ar dori să abordeze această provocare și să negocieze în ceea ce privește directiva timpului de lucru. Avem și un termen limită pentru răspuns. Trebuie să, uh, să se întâmple acest lucru până la începutul lunii aprilie. Trebuie să aibă o poziție foarte clară, dar cred că sunt gata să se așeze la masa discuțiilor. Lucrurile vor merge încet, totuși, fiindcă există divergențe de păreri care trebuie să fie soluționate, în păcate, dar uh, cel puțin partenerii sociali își asumă această răspundere în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Iar comisia, am ce scuze, spune vorbitorul, trebuie să aștepte până când partenerii sociali dau un răspuns, este vorba de o perioadă maximă de 9 luni la începerea negocierilor, și, până la urmă, dacă partenerii sociali nu oferă niciun răspuns, atunci mingea este în terenul comisiei, iar comisia trebuie să ia inițiativa. Mai mult, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, avem această directivă care are un caracter uh, pronunțat, foarte pronunțat politic, iar deocamdată noi um, uh, dorim să publicăm uh, un text în acest sens în a doua jumătate a anului, iar răspunsul comisiei s-ar putea să uh, Uh, să, să fie alcătuit din două părți, nu s-a hotărât încă nimic în acest sens. Odată este vorba de punerea în aplicare a directivei și uh, lămurirea unor aspecte în ceea ce privește unele noțiuni și modul în care trebuie să fie aplicată directiva, iar a doua parte ar putea o reprezenta acțiuni în cazul uh, legii privind piața unică, unde se explică legătura între libertățile economice și drepturile fundamentale sociale. Dar încă se mai discută acest aspect și nu vom publica niciun document înainte de a doua jumătate a acestui an. La sfârșitul acestui trimestru ne putem aștepta la o directivă privind radiațiile electromagnetice și la ora actuală pregătim o directivă privind tulburările uh, scheletomusculare Amândouă, aceste, ambele documente sunt prevăzute pentru a doua jumătate a acestui an. Lucrăm uh, și uh, la o directivă privind uh, tabagismul la locul de muncă. Nu știm dacă însă va fi publicată în 2011, dacă vom avea vreme. Este important faptul că vom publica o carte albă privind pensiile. Ne ocupăm acum de cele 1700 de reacții pe care le-am primit și cred că vom reuși ca în a doilea semestru al acestui an să publicăm uh, un text. Vom uh, avea un document uh, privind demografia, privind etnia romă și aceste discuții sunt foarte importante și trebuie desfășurate în continuare. Iată, deci, programul nostru pentru acest an. Mai avem însă unele nelămuriri. Unele date sunt clare, cum ar fi cel pentru cadrul financiar multianual și pentru semestrul european. Aici avem date fixate deja. Sper că mă pot opri aici, la nivel introductiv și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Domnul Sercas. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim domnului uh, Richel. Probabil și alți uh, colegi uh, socialiști își vor exprima opiniile și punctele de vedere. Însă eu, în numele grupului meu, aș dori să vă urez bun venit, uh, domnule Rișel, și să vă asigur că vom oferi tot sprijinul uh, nostru pentru a vă ajuta în activitatea din direcția dumneavoastră generală, care este atât de importantă pentru Uniunea Europeană, mai ales că avem anumite dificultăți în acest uh, moment. Și aici mă refer mai ales la tinerii care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, la femeile care nu pot nici ele să găsească o slujbă și așa mai departe. E clar că sunt uh, probleme majore și aici va, va trebui să lucrați. De asemenea, va mai trebui să vă axați și pe colaborarea cu noi în viitor și pe vizibilitatea instituției. Ne-ați spus cum uh, va lucra uh, Digi Ocupare uh, în legătură cu semestrul european împreună cu Troica. Bănuiesc că trebuie să asigurăm uh, un echilibru la nivelul uh, EBSCO și va mai trebui să subliniem și aspectul social al crizei. Evident, și uh, aspectul economic este extrem de important, dar nu este singurul. M-am bucurat că ați dorit să implicați partenerii sociali uh, în această uh, problemă. Așa am putea găsi un răspuns pragmatic uh, pentru ieșirea din criză. Aș dori să fac acum câteva observații. Aș dori să se înțeleagă clar ce spun acum și anume că direcția dumneavoastră generală trebuie să joace un rol cheie în a asigura acest echilibru. Problema cu imigrația în Europa are efecte considerabile asupra pieței muncii și, în același timp, integrarea socială a emigranților este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le asigurăm pentru a uh, fi convinși că xenofobia și uh, rasismul uh, um, nu sunt fenomene întâlnite. Alte direcții uh, generale se ocupă de aceste uh, probleme. Până acum direcția dumneavoastră n-a făcut-o. Așadar, trebuie să uh, găsiți acel aspect care ține de demnitate în problema imigrației. Am dorit să ne asigurăm că direcția dumneavoastră generală își va prelua responsabilitățile și noi, ca Parlament, luptăm să fim implicați în aceste dosare. Dumneavoastră însă aveți rolul dumneavoastră de jucat în cadrul Comisiei. Sunt uh, milioane de lucrători uh, imigranți uh, care au acces la piața muncii, dar aceștia trebuie să beneficieze și de protecția drepturilor sociale și de o anumită demnitate. Mulțumesc. Doamna Figueiredo și apoi domnul Christensen. Doamna Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Două chestiuni pe scurt. În primul rând, este vorba despre dimensiunea socială a crizei sau despre criza uh, socială, aș spune eu mai bine, pe care o traversăm și care este foarte gravă în unele țări, printre care și țara mea, Portugalia, dar bun, să nu uităm Grecia, Irlanda și altele, unde și acolo Ehm, situația este asemănătoare, se reduc salariile, se reduc uh, asigurările sociale, indemnizațiile sociale, au loc greve și așa mai departe, iar acum, iată, am fost anunțat uh, de curând că uh, se reduc și pensiile, așa cum se întâmplă și la mine în țară, și toate acestea pentru susținerea finanțelor pentru durabilitatea finanțelor uh, publice se agravează sărăcia care atinge uh, un nivel uh, incredibil, incredi, incredibil și iată că vreau să vă întreb un, cum rămâne cu dimensiunea socială a crizei. Cum rămâne cu principiul coeziunii economice și sociale? Mai apoi, am votat la Parlamentul European mai multe rapoarte, cum ar fi uh, cel cu privire la veniturile minime la nivel european, și am solicitat comisiei să facă unele propuneri în acest sens. Vă reamintesc că a existat o declarație scrisă cu privire la, la persoanele fără adăpost la care au aderat, uh, aderat o majoritate a Parlamentului European și solicit Comisiei Europene să aibă o inițiativă în acest sens. E vorba de domenii foarte sensibile în, într-o astfel de perioadă și vreau să vă întreb că ce pregătiri se fac în acest sens. Monsieur Christensen. Christensen uh, urmează. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Doamna Iacansari și apoi doamna Arkin, doamna Deli. Și vă asigur, domnule, că avem și bărbați care fac parte în această comisie. Dar acum închidem lista vorbitorilor. Domn, doamna, uh, domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, uh, domnului director general, uh, pentru comentariile sale. Subiectele de pe ordinea noastră de zi sunt extrem de importante pentru viitor. Aș dori să menționez un domeniu care nu a fost numit, și anume uh, fondul de globalizare. Acest fond este unul dintre cele mai importante mijloace de sprijin de care dispunem în acest moment pentru a ajuta pe cei care au uh, fost uh, concediați uh, de pe piața muncii. Din nefericire însă, de multe ori, avem de-a face cu povești nefericite pentru că durează foarte mult până la primirea solicitărilor și la acordarea ajutoarelor, iar perioada poate ajunge până la un an. Asta înseamnă că în anumite state membre Este doar un an rămas la dispoziție în perioada de uh, programare, pentru că există un pasaj în regulamentul fondului care spune că la trei luni după ce ai trimis o solicitare, uh, intră perioada de uh, expirare a uh, programului. Prin urmare, oare această perioadă de programare ar putea să înceapă din momentul în care știi deja că um, ai uh, primit uh, banii? Așadar, există vreo posibilitate atunci când revizuim acest uh, fond anul acesta să reducem timpul administrativ astfel încât să nu dureze totul atât de mult? Am putea eventual găsi o posibilitate și anume, dacă Comisia, Parlamentul și statele membre discută împreună și evaluează diversele uh, proiecte, astfel încât uh, statele membre să primească o anumită garanție pentru aceste uh, proiecte, astfel încât persoanele implicate să poată să înceapă activitățile de instruire. Uh, poate așa uh, am putea să apelăm la o anumită posibilitate, pentru că dacă nu este această posibilitate, o parte dintre uh, șomeri s-ar putea să nu primească acești bani, noi rămânând cu banii din acest fond. Mulțumesc. Domnule director, v-am rugat să răspundeți mai întâi la aceste prime trei întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ceea ce privește uh, chestiunea uh, migranților, e bine, există aici un subiect care a fost analizat de diverse părți ale Comisiei. Deja dăm oarecare atenție în cadrul Fondului Social European integrării uh, migranților care au dreptul de a rămâne în statele noastre, adică au permis de ședere. Aceștia uh, fac parte din uh, grupul țintă al Fondului Social European, sunt partea populației uh, și putem să-i ajutăm în diverse moduri, în ceea ce privește, de exemplu, competențele pe care le au sau în ceea ce privește microcreditele sau constituirea unei întreprinderi. Odată ce emigranții au permis de ședere, ei uh, cad uh, în îngrijirea altor uh, direcții generale care au fonduri cărora, care li se adresează. Fondul social îi include din momentul în care au permis de ședere. Cât privește aspectul social al crizei și faptul că foarte multe lucruri se schimbă, doamnă Figueiredo, e bine, Cred că după criză nu ne vom întoarce la momentul în care ne aflam înainte de această criză. Lucrurile s-au uh, schimbat și s-au schimbat uh, structural și nu doar sub influența crizei. Însă există ceea ce se numește uh, economie uh, emergente în Asia sau alte dezvoltări precum în lumea arabă, uh, evenimente ale căror consecințe încă nu le putem uh, prevedea. Prin urmare, important este să avem o anumită atitudine de flexibilitate vis-a-vis -vis de toate aceste subiecte. Știm cu toții că chestiunile precum uh, uh, pensiile sau vârsta pensionării uh, sunt subiecte care trebuie abordate. Primim anumite semnale din partea sindicatelor și Practic, mesajul este implicați-ne și pe noi, vorbiți cu noi și asigurați-vă că putem juca și noi un rol în aceste discuții. Din perspectiva bugetului european, anumite lucruri nu sunt uh, posibile. Bugetul este prea mic pentru a putea uh, compensa sau uh, pentru a putea înlocui anumite beneficii sociale care au fost distribuite la nivel național. E ceva ce trebuie decis și pus la punct la nivel național. La acest nivel, se decide asupra nivelului uh, beneficiilor uh, sociale. Și aici uh, există discrepanțe mari între statele membre în ceea ce privește sumele pe care le pun la dispoziție pentru ajutoarele sociale, în ceea ce privește condițiile de atribuire a ajutoarelor și așa mai departe vocația la nivel european nu este uh, una care rezidă în armonizare, ci în uh, coordonare. Și putem face asta prin uh, a furniza date, statistici sau prin a pune oglindă în care să se vadă statele membre. dar trebuie să ne asigurăm că fiecare stat membru își va prelua responsabilitățile și în acest sens încercăm să promovăm dezbaterea în legătură cu subiecte precum flexicuritatea. Este uh, o expresie la modă în acest moment, însă ea trebuie adâncită, ea trebuie să primească un sens, nu doar în cărți, ci și în uh, practică, la nivel național. abordăm anumite aspecte ale uh, crizei pentru care fondul uh, de globalizare a fost uh, constituit. Acest fond inițial um, analiza doar efectele globalizării. Domeniul său însă a fost extins la efectele crizei după aceea. E un proiect finanțat extra-bugetar. Trebuie să implicăm ambele brațe ale legislativului, în a mobiliza toate resursele necesare pentru luarea unor decizii. Acesta este unul dintre elementele care asigură o lungă durată a unei decizii. Această sarcină însă este una greoaie, este unică în felul său și cred că dacă uh, e să continuăm cu acest fond de globalizare și în viitoarea perspectivă financiară multianuală, va trebui să găsim un mod prin care să uh, facem acest uh, fond să funcționeze, o metodă mai puțin împovărătoare. Cât privește utilizarea acestui fond de globalizare, ei bine, acesta a fost prevăzut uh, ca o rezervă maximă uh, de 500 de milioane de euro pe an. Însă, uitându-ne puțin la perioada de implementare și uh, gândindu-ne că am și extins uh, domeniul de aplicare, utilizarea este de aproximativ 225-250 de milioane de euro pe an. Ori asta nu se datorează duratei procedurii, pentru că atunci când primim o solicitare, o tratăm cu maximă atenție. Începem însă cu o anumită întârziere pentru că imediat luăm legătura cu cei care au propus uh, un anumit uh, subiect pentru a vedea dacă într-adevăr există uh, un anume sens în spatele propuneri, dacă, propunerii, dacă ea cade sub incidența acestor regulamente. Dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie detaliate lucrurile. În cele din urmă, Eh, avem de face cu o activitate extrem de împovărătoare care este necesară pentru a obține o anumită claritate. Și acum, eh, practic, încercăm să îmbunătățim lucrurile. Haideți să vedem însă cum eh, putem să avansăm lucrurile pentru viitor. În cadrul perspectivei financiare multianuale, trebuie să discutăm dacă ceva precum un fond de globalizare sau un fond pentru criză e un aspect pe care dorim să îl păstrăm. Mulțumesc! Doamna Iaconsari are cuvântul acum. Rouva puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președintă. După criza economică, oamenii au început să se gândească la ce a mers prost și la ce am putea corecta pe viitor. Un subiect de discutat în toate statele membre este cel al uh, zonei gri din economie. V-aș întreba pe noastră, domnule director, uh, cât de sus pe ordinea noastră de zi este plasat acest subiect și referitor la același subiect, ce părere aveți dumneavoastră? Credeți că ar trebui să existe o răspundere asumată de consumatori la nivelul Uniunii Europene, fiindcă eu cred că este foarte important pentru a face față, pentru a contracara economia grei. Economia gri, mă scuzați. Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea în această după-amiază. Comentariile mele au fost deja enunțate de câțiva colegi, pentru că s-au referit deja la criza economică și financiară. Consider că Comisia aceasta și direcția noastră generală au un rol extrem de important în răspunsul acordat la criză. Ați menționat Fondul Social European și uh, faptul că ocuparea nu este întotdeauna prioritară și este deplorabil acest lucru, după cum spus și noastră. Mulți analizează Uniunea Europeană acum și Uh, se pare că um, adesea aspectele sociale ale crizei nu sunt tratate la nivel fundamental, ci mai degrabă doar cele economice. Oamenii tratează recapitalizarea instituțiilor financiare și atât, fără a ține cont uh, să mai crediteze și micile întreprinderi pentru a avea ocupare pe piața muncii. Consider că la comisia noastră, dacă analizați uh, Uh, rapoartele făcute și avizele făcute, veți vedea că noi vrem să se mizeze pe acest domeniu. Ați menționat pensiile. Am avut cartea vere și acum așteptăm cartea albă în ceea ce privește pensiile adecvate, durabile și sigure. Ca membră a Parlamentului European uh, din Irlanda, am înțeles că s-a semnat un memorandum de înțelegere între FMI, UE și guvernul irlandez, însă acolo Uh, s-a stipulat că fondul de pensii de 17 miliarde de euro va fi utilizat acum pentru recapitalizarea băncilor. Deci comisia poate zice un lucru, face altul. Știu că circumstanțele sunt unele extreme și astfel de împrejurări cer măsuri extreme. Dar mie mi se pare totuși că mesajul este acela că tratăm doar problemele economice. Spre exemplu, se discută acum despre salariul minim, dar nimic despre primele bancare. Nu fac niciun reproș, dar aș dori să fac doar un comentariu general despre modul în care cetățenii percep acțiunea Uniunii Europene în acest sector. Comisia noastră a spus-o și o spune că ceea ce crede ea nu este reflectat ca atare mai târziu. Fondul de globalizare a fost de asemenea menționat, la fel și ceea ce privește chestiunea încadrării în timp. Trebuie, într-adevăr, să găsim o cale de acțiune optimă. Știu că statele membre pot începe să implementeze anumite acțiuni de îndată ce și-au depus candidatura la comisie, dar în anumite împrejurări, statele membre nu pot, din punct de vedere financiar, să întreprindă acest lucru. Și atunci aceste probleme rămân nerezolvate și de, acelea, de cele mai multe ori statele membre și lucrătorii nu au posibilitatea să activeze acest fond, deși acești actori sunt cei mai dezavantajați. Noi avem o responsabilitate în acest sens. Prin noi, mă refer la noi toți, Comisie plus Parlament, pentru ca situația să nu mai fie atât de dificilă. Vă mulțumesc. Doamna Delia are cuvântul. Merci. Uh, on a parlé de la crise sociale, mais euh, le volet... Mulțumesc că am avut o criză socială, însă atunci când vorbim despre criză, trebuie să ne gândim uh, Uh, mai ales la inegalitățile sociale. Acestea au fost evocate puțin de doamna Figueiredo uh, și acestea se regăsesc mai ales uh, în discrepanța între venituri. Cum vom face față acestei mari dificultăți? Aceasta deci este prima întrebare. Cea de-a doua este simplă, se, ofer- se referă la ocupare. Știm că astăzi avem din ce în ce mai mulți lucrători săraci în Europa. Vedem că tinerii, 20% Uh, este rata șomajului între ei, uh, sunt uh, printre primele victime, apoi urmează femeile. Aceasta este situația. Cum vom putea însă să facem anumite alegeri strategice pentru a găsi locuri de muncă noi, ecologice, nelocalizabile și așa mai departe? Când vorbesc despre locuri ecologice, mă refer la faptul că ele trebuie să fie și decente și să asigure un minim de venit. Apoi, în ceea ce privește Cartea Albă a Pensiilor, e bine, aș dori să trag un semnal de alarmă pentru a vă uh, sublinia faptul că din ce în ce mai mulți pensionari sunt uh, uh săraci. Uh, prin urmare, care sunt elementele pe care le va reține de aici Comisia pentru prezentarea noi platforme de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale? Mulțumesc! Aș dori să vă pun și eu câteva uh, întrebări uh, acum. În ceea ce privește semestrul uh, european, ați uh, spus că EBSCO are un uh, rol de jucat în ceea ce privește elaborarea de recomandări pentru statele membre. Ați dat impresia că prima reacție a partenerilor sociali a fost o reacție foarte vie, mai ales la nivelul sindicatelor. Cum veți proceda pentru a finaliza lucrurile? Nu știu dacă putem interpreta chiar uh, așa uh, starea partenerilor uh, noștri. În orice caz, avem acest semestru european care mi se pare ignoră în totalitate punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Și pot să vă dau aici un exemplu. Cât privește reformele uh, structurale, ceea ce uh, se propune în permanență este o reducere a salariilor, o reducere a pensiilor, uh, creșterea vârstei de pensionare și eliminarea contractelor pe perioadă nedeterminată. Mi se pare așadar că dacă obiectivul strategiei Europa 2020 este cadrul de referință atunci ar trebui să privim diferit cheltuielile în domeniul educației mai ales. De ce singura excepție care permite uh, păstrarea calității uh, uh, cheltuielilor se leagă de punerea în funcțiune a sistemului de pensii prin recapitalizare. Eu cred că regimul educației ar trebui să beneficieze de aceeași atenție precum uh, regimul uh, pensiilor. Acest lucru este necesar. O a doua observație acum. Spuneați că în legătură cu obiectivele de urmat uh, în cadrul punerii în aplicare a Fondului Social European, există o întrebare fundamentală care încă nu a fost tratată în totalitate și anume să știm dacă avem obiective predefinite sau nu. Ca și dumneavoastră, uh, am uh, întâlnit uh, foarte mulți reprezentanți ai regiunilor și regiunile ne spun că, e bine, la noi, în funcție de teritoriu, trebuie să facem ceea ce trebuie făcut. De exemplu, dacă vorbim despre un teritoriu care are probleme în domeniul urban, dacă vorbim despre punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, ei bine, nu o putem face ar trebui ca noi aici, la nivel european, să fim uh, cât se poate de coerenți, uh, că vorbim despre dumneavoastră, Comisia sau despre noi, uh, Parlamentul European. Fondul Social European nu reprezintă o distribuire de pachete financiare, reprezintă practic un instrument prin care putem să atingem obiectivele unei politici de coeziune, prin care putem atinge obiectivele reformelor structurale. Cât privește raportarea la obiective, n-ar trebui decât să organizăm foarte bine lucrurile. Și revenim așa la logica care a uh, subliniat dinamica europeană uh, de la uh, momentul Margaret Thatcher încoace. Mă uimește faptul că această problemă fundamentală poate fi pusă în acești termeni în cadrul Comisiei europene. Cum naiba vă gândiți să puneți în aplicare strategia Europa 2020 cu obiective sociale importante uh, care au fost deja hotărâte dacă nu uh, utilizați uh, instrumentele de care dispuneți la scară europeană? Vă pun deci această întrebare. În ceea ce privește contractul global pe regiune, E bine, ați putea să mi dați mai multe explicații ce înțelegeți dumneavoastră prin acest termen, pentru că uh, ne întrebăm, oare vorbim despre un contract global care acoperă totalitatea fondurilor și aici și uh, Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională sau pentru regiuni uh, vorbim despre o aprofundare a unui nou uh, mecanism? Pentru că interlocutorii noștri ne spun adesea că au probleme când vine vorba de a se roda în raport cu noile mecanisme. Oare ați evaluat așadar costul acestei aprofundări evaluări uh, uh, al punerii în aplicare unei noi, a unei noi proceduri pentru regiuni? Și acum o ultimă întrebare. Cât privește inițiativele legislative care vor fi uh, întreprinse în dosarul detașării lucrătorilor, bine spuneați că sunt două aspecte care au fost menționate. Unul este cel clasic menționat de la bun început, care vizează găsirea unor uh, metode de punere în aplicare a legislației. Și uh, cel de-al doilea aspect, uh, ați menționat ceva în legătură cu Single Market Act. Ați putea fi mai precis în legătură cu acest ceva? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am uh, auzit termenul uh, naiba, ce naiba, dar uh, oricum nu vă reproșez că l-ați folosit. And in this, uh, framework... Sunt cinstit din fire. În acest context nu pot să răspund uh, la întrebarea doamnei Cosar ce privește zona gri din economie. În cele două luni, 14-16 ore de când sunt la, în acest post, nu am auzit menționându-se acest uh, subiect până acum. Mulțumesc că ați făcut-o dumneavoastră. Uh, o să dau curs obținerii de informații. Mulțumesc că mi-ați atras atenția asupra acestui subiect. În ceea ce este percepția cetățenilor asupra ceea ce se întâmplă. E bine, este o sesiune oficială, transmisă live pe internet, trebuie să fim cu toții foarte atenți. Haideți să nu uităm că afară există o lume adevărată și în, în lumea reală, domnul sau doamna piață joacă un rol extrem de important. Multe lucruri care s-au întâmplat în trecut au fost uh, realizate sub presiunea pieței acesteia nedefinite. Piețele au trebuit să fie satisfăcute. Multe măsuri au fost întreprinse în acest sens. Se vede că la ora actuală există un fel de echilibru și că a fost restabilită încrederea cetățenilor în piață, așa că putem merge mai departe. Sigur, trebuie plătite facturile resta restante în urma redobândirii încrederii. Multe din lucrurile care au fost și vor fi decise de alte țări, deci nu de către alte țări, pentru alte țări, ci de țări, uh, prin prisma austerității, vor ridica anumite semne de întrebare în sfera socială. De la cel al doilea război mondial s-au realizat foarte multe în timpul decenilor de negociere. Poate că amenințați fiind de ceea ce va urma și ar trebui să fim foarte sensibili acum față de aceste subiecte. Nu pot decât să repet că lumea s-a schimbat. A ne întoarce la punctul de dinainte de criză nu, poate a fi o, nu pare a fi o opțiune viabilă. Trăim într-o nouă eră și cred că trebuie să devenim flexibili, inovatori, menținând totodată un nivel adecvat de subsistență pentru fiecare individ social. Nimeni nu trebuie exclus, indiferent de criterii. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Trebuie întreprinse niște sarcini foarte grele. Până acum, am putea spune că anumiți parteneri uh, din uh, această dezbatere s-au uh, comportat ca într-un război și uh, au fost foarte defensivi. Însă acum văd că acest lucru se schimbă. Acum lumea manifestă oarecare deschidere, oarecare sensibilitate față de participarea la discuție din diferite perspective. Nu avem motive să credem că vom avea o sarcină ușoară și că vom ajunge repede la o opinie comună, dar cel puțin suntem pe calea dezbaterii și este lucru de care avem nevoie acum. În politicile noastre și cu atât mai mult în cadrul Fondului Social European, am încercat să îi implicăm pe cei uh, marginalizați din punct de vedere social, pentru ca aceștia să vină în centrul uh, preocupării noastre. Este lucru valabil pentru cei tineri, pentru vârstnici și este frumos uh, să ajungem la concluzia că oamenii trebuie să lucreze mai mult pentru a rezolva problema, dar și mediul de lucru trebuie să fie schimbat în acest sens. Se poate realiza prin Fondul Social European. Pentru asta însă avem nevoie de cooperare. Statele membre trebuie să coopereze, altfel nu vom putea fi uh, în măsură să creăm locuri de muncă din, uh, de la nivel european. Tot ce putem face este să facem sugestii, să oferim date statistice, analize, exemple, să facem experimente să mizăm pe inovarea socială și așa mai departe. Dar, la urma urmei, statele membre trebuie să fie cele care emit politici în acest sens. Poate că nu m-am exprimat suficient de clar, doamnă președintă, dacă dumneavoastră ați rămas cu impresia că partenerii sociali sunt deja implicați în semestrul european. Am, i-am menționat pe aceștia, într-adevăr, dar i-am menționat în raport cu directiva privind timpul de lucru, unde am primit anumite semnale. Nu putem să spunem că oamenii nu sunt interesați de semestrul european. Oficial, aceștia nu sunt însă implicați în acest proiect. Am uh, implicat Comitetul pentru Protecție Socială, EMCO și apoi EPSCO. Există anumite reuniuni cu partenerii sociali unde discutăm despre viitor, dar nu cu precădere despre semestrul european. Totul este legat de dialogul macroeconomic, într-adevăr, și de viitorul uh, cadrului financiar multianual, însă nu avem o reuniune specială pentru semestrul european. Nu aș vrea să mă repet. Am spus că există oarește îngrijorări în uh, sfera socială. Ați spus că ar trebui să analizăm uh, și situația investițiilor din educație. Multe state membre au politici care indică că se dorește o mai mare investiție în educație. Avem pe agenda noastră ideea de noi competențe și noi locuri de muncă. Vrem să investim în formarea profesională, în uh, pregătirea vocațională, sigur, într-o manieră flexibilă, accesibilă tuturor, mai ales uh, celor care nu au uh, avut până acum pregătire profesională și celor care doresc să aibă, să beneficieze de o uh, reconversie profesională. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante și sunt încadrate la unul dintre marile titluri ale strategiei Europa 2020. Dar bugetul este limitat. Nu putem să Uh, de, nu putem decât să luăm parte la activitățile statelor membre, fiindcă acestea trebuie să fie cele care uh, stipulează obiectivele pentru educație. Va uimit faptul că avem o discuție în ceea ce privește dacă să avem obiective pentru Fondul Social European sau nu. Dar haideți să nu uităm cum arată realitatea. Deocamdată, pentru uh, perioada 2007-2013, nu există obiective predefinite. Nu există nici pentru Fondul Social European. Negociem acum cu țările și cu regiunile și vedem ce, uh, care este rezultatul. Dacă sunt interesate, foarte bine. Pentru actuala perioadă de planificare 2007-2013, aproximativ 22% din fondurile de coeziune ajung în uh, sfera socială. Asta ca rezultat a negocierii cu țările respective. Acum am formulat însă strategia de Europa 2020 cu obiective specifice. Se iscă următoarea întrebare. Nu ar trebui să cuplăm banii pe care avem pentru 2014-2020 uh, mult mai uh, bine de aceste obiect, cu aceste obiective? Este o dezbatere nu doar la nivelul Comisiei, ci și la nivelul statelor membre și al regiunilor. După cum ați menționat uh, câteva exemple din propria noastră experiență și contactul cu regiunile, ați spus noastră că regiunile vin și spun uh, dați-ne bani, știm noi ce să facem cu ei, dar spatele este una politică. Comisarul Andor ar prefera să existe o cuplare clară între uh, obiective și sfera socială, așa cum sunt, este totul definit în strategia Europa 2020. Trebuie să vedem ce va urma. Vom avea o reuniune la vârf în iunie și pe aceea trebuie să urmărim procesul de follow-up în care sper eu, împreună cu comisia noastră, veți juca un rol activ. În ceea ce privește alocarea posturilor de director și um, posturilor lucrătorilor, ați întrebat ce se va întâmpla cu Single Market Act. Îmi aleg cuvintele cu mare grijă se va întâmpla ceva în cadrul Single Market Act, dar uh, m-aș uh, avânta prea repede în chestiuni politice dacă aș spune mai multe. Deci totul uh, va face parte din procesul formulării unei, unui regulament, lucru ce trebuie decis la nivel politic director, funcția de director general este una extrem de interesantă, dar să nu uităm că vine cu anumite limite și nu aș putea să fac acum, uh, să emit acum verdicte politice. Vă mulțumesc pentru tot, sper să am o cooperare bună cu comisia noastră. Euh, Mulțumesc. Raportorul nostru a ajuns cu întârziere, nu a participat uh, la discuție, dar uh, ar dori să vă pun o întrebare. Doamna Moran, vă rog foarte mult să totuși să fiți succintă. Da, doamna președinte, în primul rând vă rog să mă scuzați, domnule director general, uh, pentru întârziere. Am participat la o negociere și, bineînțeles, dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta. Eu uh, sunt de acord uh, în totalitate cu ce a spus doamna președinte a comisiei noastre în ceea ce privește nevoia unei politici europene pentru Fondul Social European. Acest fond social nu trebuie să devină pradă unei eh, politici regionale unde să dispară mm, sufletul Europei. Acest lucru este foarte important și ehm, vom avea mare grijă să nu se întâmple acest lucru, chiar dacă, bineînțeles, trebuie să existe unele modificări și adaptări locale. Ați spus dumneavoastră că 22% din fondul de coeziune uh, Uh, se folosește în domeniul social și că totuși uh, bugetul nu se poate mări, ceea ce înseamnă că există nevoi uriașe și, până la urmă, uh, o finanțare restrânsă față de, bineînțeles, luând în considerare situația de criză pe care o traversăm. Ce are de gând să facă Comisia la nivelul măsurilor de impact? Uh, nu e suficient uh, să pompăm uh, finanțare la nivel uh, teritorial și social. Trebuie ca aceste fonduri să um, aducă avantaje reale celor care au nevoie de ele și trebuie ca aceste fonduri să joace să aibă un efect de pârghie. Dacă stabilim o politică europeană în amonte, o politică de, de coeziune socială în amonte, trebuie să verificăm la fața locului, acolo unde sunt puse în aplicare aceste politici, uh, că a existat acest efect de pârghie. Deci, uh, ce părere aveți despre aceste măsuri de impact, aceste verificări, care nu înseamnă că se verifică utilizarea, uh, structura, structura utilizării fondurilor, ci efectele acestea, fiindcă uh, până la urmă acestea sunt obiectivele noastre politice. Thank you very much. Uh... Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește chestiunea unor obiective, formarea unor obiective sociale clare, pentru prima dată suntem acum în măsură să cuplăm cheltuiele din Fondul Social European, dacă așa se ia decizia la nivel politic, cu măsurile concrete ce sunt identificate uh, și în strategia Europa 2020. Astfel, vom putea fi în măsură să oferim un meniu de acțiuni statelor membre și regiunilor, din care pur și simplu să aleagă ce li se pare important. Noi știm că astfel, o, indiferent de opțiunea regiunilor și statelor membre, Uh, cel puțin va fi opțiune din meniu, cuplată așadar de cele necesare. Referitor la impactul banilor cheltuiți, există o sumedenie de evaluări. Problema este că nu există o generalizare a acestora. Este dificil să faci o generalizare, fiindcă per regiune lucrurile pot să difere foarte tare. Încercăm acum să facem următorul lucru, să analizăm mult mai bine ceea ce s-a întreprins, uh, să vedem ce s-a făcut cu banii în trecut. Nu am avea nicio problemă în a vă trimite sute de pagini de evaluări cu rezultate foarte puține și rezultate foarte imparțiale. Dar știm că nu de asta aveți nevoie. Uh, aveți nevoie de un impact regional sau impact la nivel de stat. Și acum încercăm să facem acest lucru. Nu va fi o sarcină ușoară, fiindcă rapoartele vin în tot felul de formulări și formule și trebuie să uh, Uh, avem grijă ca ceea ce publicăm să fie uh, fezabil și inteligibil din punct de vedere științific. Nu pot să vă spun exact când va exista o astfel de documentație la dispoziția noastră, știu doar că există un studiu de impact în ceea ce privește performanța trecută. Este totuși un studiu general, global, aproape pe punctul de a fi finalizat, dar nu va fi dat publicității înainte de luna iunie acestui an. Am realizat între timp că nu am uh, răspuns la una dintre întrebările președintei și anume uh, la ce ne referim printr-un contract integrat, integral, mă scuzați. Pe viitor am vrea să existe o singură negociere cu statul membru sau cu regiunea în care uh, sunt implicate toate fondurile. Astfel vom avea o abordare integrală, teritorială, tematică pentru o anumită regiune, pentru un anumit stat și vom reuși să definim uh, care sunt activitățile ce vor fi finanțate. Este un lucru important. De ce? Pentru că dacă acum decidem să subvenționăm uh, pregătirea vocațională, uh, adesea ai nevoie să implici școala. Fondul social însă nu poate implica infrastructura și atunci trebuie să facem apel la un alt fond pentru a cere bani pentru școală, pentru ca școala să financeze educația. Deci este dificil. Așadar, Per ansamblu, schema trebuie să fie următoarea. Avem strategia Europa 2020, apoi programele naționale de reformă pe care le discutăm în cadrul semestrului european cu statele membre și apoi, de desubt, vom avea o discuție integrală cu statele membre în ceea ce privește implementarea și acolo vom identifica diferitele activități. Și per fiecare activitate va trebui să existe un agent de implementare care să superviseze totul. Aceasta este ordinea schematică pe care încercăm acum să o implementăm pentru pentru următoarea perioadă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Așa cum ați spus, vom mai avea și alte ocazii de a discuta, dar cred că a fost foarte important pentru membrii comisiei noastre să avem această primă întâlnire oficială cu dumneavoastră și vă urăm succes în activitatea dumneavoastră la cârma acestei direcții generale, care pentru noi, cum bine vă închipuiți, este foarte importantă. Vă mulțumesc! Euh, nous en venons au point 5 de... Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi și dau uh, cuvântul domnului Martin Kassler, raport, raportul nostru, pentru a-și prezenta raportul legislativ privind anul european al îmbătrânirii active, care ar trebui să fie anul 2012. Aici trebuie să discutăm cele 25 de amendamente uh, de compromis care au fost elaborate pornind de la cele 159 de amendamente înaintate. Avem aici o mică greutate bugetară, fiindcă ni se propune un an fără bani. Dacă pot spune așa, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, deja ați menționat un punct problematic bugetul și întrebarea, dacă vrem să avem un an european 2012, cum putem face acest lucru fără bugetare? Va fi dificil. Înțeleg că este a doua oară în istoria anilor europeni în care se întâmplă așa ceva. Și cred că, în calitate de Parlament European, trebuie să ridicăm stegulețul. Am discutat uh, cu raportorii din umbră Uh, de la celelalte grupuri politice, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale. Am uh, conlucrat foarte bine și uh, am reușit să, num, să numim acum niște amendamente de compromis ca alternativă la numărul de amendamente depuse. Compromisul în formula sa actuală face sens. Doresc să menționez câteva puncte importante pentru mine ca raportor. Primul segment este foarte clar. Ne referim la faptul că propunerea comisiei a avut uh, drept punct de plecare analizarea îmbătrânirii din punctul de vedere al pieței muncii. Noi, ca parlamentari, am extins această viziune. Am uh, vorbit pe această temă și am inclus în compromis faptul că nu se poate discuta strict despre perspectiva uh, pieței muncii. Este vorba despre o abordare in, între generații, de solidaritate între generații. Și cred că, iarăși, trebuie să creăm o cultură pentru îmbătrânire activă. Deci nu este vorba numai, în ghilimele fiind spus, despre politica de ocupare. Discutăm despre servicii de sănătate, învățare pe tot parcursul vieții, uh, participare socială, solidaritate între generații și așa mai departe. Și, sigur, uh, trebuie să mizăm și pe cultura durabilă a îmbătrânirii active, lucru care trebuie relevat din titlu. Lucru, vreau să menționez faptul că am găsit aici un numitor comun și vreau să mulțumesc pentru acest lucru tuturor celor implicați. O cultură a îmbătrânirii active între vitalitate, demnitate și solidaritate între generații. Acesta va fi titlul mâine la vot și dacă votul va trece, vom avea un, un an european uh, al îmbătrânirii active și al solidarității între generații cu subtitlul menținând vitalitatea și respectând demnitatea tuturor. Auf die Würde aller achten Cred că astfel se va ține cont de demnitatea tuturor, se ține cont de calitatea vieții indiferent de vârstă, se creează solidaritatea între generații care implică pe toți și, evident, prin îmbătrânire activă nu este vizată doar uh, generația bătrână, ci și tânăra generație care deja a intrat în uh, procesul îmbătrânirii active, nu-i așa? Mm, al doilea sector foarte important este cel al bugetului. Glaube ich unstrittig, dass es notwendig ist fără doar și poate, este necesar să avem resurse financiare pentru a discuta, în primul rând, despre un an european. Altfel, nu avem nicio șansă să fim luați în serios. Poziția comună pe care am stabilit-o în compromisul nostru și pentru care mulțumesc tuturor grupurilor politice este următoarea. S-a discutat uh, foarte mult despre uh, sumă. În, discutăm despre un buget controlat de 6 milioane de euro. Vom propune acest lucru. Mulțumesc uh, pentru ajutorul oferit dumneavoastră, doamnă președintă, pentru că am primit scrisoarea de la domnul Lamasur. Avem 2 milioane pentru uh, a face promovarea acestui an în 2011 și pentru anul 2012 alte 4 milioane pentru ca anul european al îmbătrânirii active să devină vizibil prin acțiuni, prin campanii și așa mai departe. Sigur, niciodată nu suntem mulțumiți. Am avut colegi care ar fi propus mai multe intervenții, dar considerăm că per total 6 milioane de euro sunt, eh, e reprezintă o sumă eh, acceptabilă. La discuție cu, consilia, cu, comisiul, cu Comisia și cu Consiliul s-a discutat despre faptul că Discutăm despre o sumă structurată felul următor. 2 milioane anul acesta, 4 milioane 2012. Cam uh, acesta a fost rezumatul meu. Cam aceasta este linia noastră de compromis. Sper uh, să existe un consens amplu și sper ca mâine să reușim să trecem acest raport uh, la, prin vot repede. Vrem ca anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații să fie bine potrivit și să începem uh, cu dreptul anul 2012 în acest sens. Acest lucru presupune, desigur, să trecem acest raport, fie că este vorba despre o primă lectură sau nu. Vom vedea mâine după vot dacă va funcționa totul într-o primă lectură cu Comisia și cu Consiliul. Important este Uh, să remarcăm dacă va fi nevoie de o discuție două pe acest subiect. Cred că, oricum, noi vrem să transmitem, ca și Comisie Parlamentară, un semnal cu privire la direcția în care dorim să ne îndreptăm cu anul uh, european 2012. Deocamdată vă mulțumesc pentru colaborare și aștept uh, dezbaterea în, după intervenția mea. Doamna Rovana Plumb. Mulțumesc, doamna președintă. Eu uh, am să vorbesc astăzi în numele colegei noastre Corina Crețu, care este shadow pe acest raport și care, din păcate, nu a putut să fie prezentă. Uh, doamna Corina Crețu dorește să-l felicite pe domnul Kassler pentru munca pe care a depus-o și mai ales pentru perseverența în ceea ce privește uh, Uh, obținerea liniei bugetare separate pentru anul uh, european al îmbătrânirii active. Uh, mă refer la ceea ce exact ați spus dumneavoastră, cele șase milioane. De asemenea, doamna Corina Crețu se bucură de faptul că s-a reușit la obținerea unor compromise în punctele esențiale ale raportului. Uh, Uh, consideră că se impune o utilizare mai inteligentă a experienței lucrătorilor în vârstă, uh, o experiență care este insuficient exploatată încă din cauza unor prejudecăți discriminatorii care trebuie combătute mai eficient, consideră că este nevoie de măsuri concrete care să asigure un echilibru între solidaritatea între generații și reforma uh, sistemelor de securitate socială, apreciază faptul că domnul Kassler, în calitate de raportor, a insistat ca între cei trei piloni pe care să se bazeze viziunea europeană asupra îmbătrânirii active să se afle, alături de vitalitate și demnitate, și solidaritatea. Uh, doamna Corina Crețu susține faptul că nu avem dreptul să neglijăm contribuția vârstnicilor la crearea societății noastre, inclusiv la fondurile de pensii și de asigurări sociale, așa cum se întâmplă acum în unele state membre și de exemplu uh, României, unde vârstnicii sunt loviți de diminuarea pensiilor și de anularea compensațiilor pentru medicamente simultan cu creșterea costului vieții o atenție aparte consideră că trebuie acordată înrăutățirii pe fondul crizei economice și al măsurilor de austeritate a situației unor categorii vulnerabile, cum sunt femeile care sunt victime ale multi, ă, discriminării multiple, iar în concluzie consideră că suntem datori să accentuăm faptul ca protecția socială să, uh, nu este necesară doar pentru vârstnici, ci este o obligație și reprezintă un barometru al gradului de civilizație și de respect din partea unei societăți față de cetățenii care i-au dedicat o viață de muncă. Mulțumesc! Uh, Thomas. Mulțumesc, uh, domnul Thomas Mann, după care doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președintă. Am vrut să-i mulțumesc lui Martin Kassler pentru raportul prezentat. Analizăm uh, cele 159 de amendamente care, de fapt, uh, se îndreaptă în aceeași direcție. Dorim, așadar, acest subiect și anul îmbătrânii active. Mă bucură și, pentru, mă bucură și faptul că a acordat titlul acesta uh, anului 2012 um, și că a reacționat astfel la solicitarea Comisiei de a avea anul 2012 ca anul al îmbătrânirii active. Sigur, sunt de acord cu el când a spus că trebuie să extindem tema. A menținut solidaritatea între generații. Este o temă vitală și simt acest lucru acum. Când am citit uh, uh, raportul și când am prezentat, nu doar în circunscripția mea, ci și în alte părți din Germania, am uh, văzut cât de important este să abordăm generațiile prin interfețele lor. Pentru că tinerii nu sunt interesați doar de ceea ce vizează tinerii, bătrânii nu doar cei, ce cei vizează, ci trebuie să existe interfețe. Uh, în primul rând trebuie să învățăm să dăm dovadă de solidaritate și apoi sigur trebuie să vedem cum putem finanța astfel de instrumente de solidaritate. Eu cred că avem un punct de plecare foarte bun și dacă utilizăm anul 2012 în acest sens, atunci eu cred că vom avea de câștigat. Nu este suficient să spunem că avem o idee minunată și că apoi rămâne totul la nivel de idee și ne lăudăm cu acest lucru. Domnul director general a spus adineaur că nu discutăm acum doar între noi cu ușile închise. Uh, suntem transmiși live pe internet și pot să participe și cei din afară. Noi uh, suntem uh, și noi controlați de cetățenii noștri. Ei aceștia află ce fel de teme tratăm noi. Și iată, acum pot să vadă că putem trata teme care, iată, pot fi abordate la orice nivel. Există un subiect care îmi dă emoții în continuare, și anume bugetul. În amendamentul 77 am făcut trimite la următorul lucru. Ce fel de bani ne-au fost puși la dispoziție în anul 2010? A fost anul împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Am avut la dispoziție 17 milioane de euro de la Uniunea Europeană, 9 milioane de euro au fost utilizate pentru măsuri în statele membre și 8 milioane pentru măsuri europene. Și statele membre au spus că vor să vadă cum anume pot să pună la dispoziție încă 9 milioane din propriile bugete. Așadar, faptul că s-au solicitat 20 de milioane de euro se datorează negocierilor tarifare pe care le cunosc foarte bine. La final însă am obținut mai mult de 6 milioane. Am uh, scrisoarea din 9-12 de la uh, Alan la și la președintea noastră Pervonș Perez, în care se spune că obținem 4 milioane acum, uh, că obține acum 2 milioane și apoi 4 milioane, deci 6. V-aș ruga un lucru. Dacă tot am ajuns la un compromis între grupurile politice, nu ar trebui să stipulăm să fie pus la dispoziție cel puțin 6 milioane? Am putea spune că avem câteva rezerve la negocierile cu Comisia de Bugete. Uh, Banii nu sunt totul. Când o temă este interesantă, poate nici nu avem nevoie de atâtea sume. Dar dacă la final avem uh, o comunicare care, din punct de vedere calitativ, este bună, dar care mai trebuie diseminată, ar fi păcat să nu avem uh, mijloacele financiare pentru a face acest lucru. Ar trebui stipulat în raport Uh, a trebuit stipulată ideea de cel puțin 6 milioane și atunci o să-mi reduc și eu puțin pretențiile de 20 de milioane, dar să nu uităm că am fost bine intenționat, lucru pe care l-am subliniat față de toți cei care au conlucrat la acest raport. Mulțumesc încă o dată. La fin, la... Domnule raportor, vă dau din nou cuvântul la sfârșitul discuției, dar doamna Hitch dorește să ia cuvântul. Thank you, Madam Chair. I speak on behalf of our Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc și în numele uh, domnului Cacin și vreau să vă spun că mulțumesc domnului raportor pentru, această, pentru consensul și cooperarea de care a dat dovadă. Rezultatul au fost cele 27 de amendamente de compromis pe care le sprijinim. Așa cum am spus și inițial, Trebuie să se includă aici uh, activitățile sociale și învățământul, uh, precum și activități cum ar fi uh, acele culturale și sportul, care nu subminează, nu se subminează aici rolul familiei sau dorința acelor cetățeni care dorinț, doresc să rămână activ în câmpul muncii cât mai mult timp cu putință. Toate aceste activități oferă o viață decentă după final, finalul activității de muncă și uh, sporesc și sănătatea oamenilor. Iată de ce suntem uh, de acord cu părerea Comisiei pentru Cultură. Dar în tendințele de îmbătrânire demografică, Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare locală, regională, iar uh, amendamentele regii se referă la acest lucru și trebuie să se țină cont de ele. Uh, Comisia are nevoie de o poziție foarte clară în ceea ce privește situația bugetară și propunerile domnului Kassler ajung la un echilibru foarte bun. Trebuie să se controleze și aspectul financiar al Uniunii Europene. Alte acțiuni europene s-au bucurat de bugete mai mari, dar 6 milioane de euro este o sumă decentă, dat fiind măsurile bugetare pe care le întreprind Comisia și statele membre. Suntem pentru compromisul care are un subtitlu și dorim să se ajungă la un acord cu Consiliul cât mai curând cu putință pentru ca pregăti- pregătirile pentru anul european 2012 să înceapă cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc. Uh, merci, Madame Lambert. Mulțumesc, doamna Lambert. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care uh, și-au exprimat mulțumirile pentru domnul raportor, uh, față de domnul raportor pentru acest dosar și uh, sunt de acord cu preopinenta mea în ceea ce privește soluționarea rapidă a acestui subiect pentru ca oamenii să se pregătească, să aibă timp la dispoziție pentru a se pregăti. Aceasta este o îngrijorare mm, uh, normală pe care o avem, dat fiind că avem uh, probleme de planificare în ceea ce privește mm, sărbătorirea anilor, uh, ceremoniile anilor europeni și aici se vorba și despre bani. Eh, și dat fiind că este foarte important să mm, ne exprimăm părerea în termeni răspicați, sunt gata să uh, retrag amendamentul 75 la considerentul 13A pentru a putea avea o abordare coerentă, coerentă din partea comisiei noastre și uh, vreau să vă spun că grupul nostru uh, este de acord cu ce s-a spus, uh, ce a spus domnul Thomas Mann și anume că bugetul pentru acești ani europeni este foarte restrâns și e o minune că se poate întâmpla orice, se poate face orice. Deci trebuie să vedem cum putem finanța și evenimente mai mici și dacă se ivește vreo finanțare suplimentară, poate că rețelele europene care au fost foarte afectate de reducerile financiare ar putea să fie cele care să beneficieze de aceste fonduri suplimentare. Dorim în egală măsură să ne uh, asigurăm că în acest uh, an european va fi, încadrat va fi încadrat conceptul diversității participanților. Trebuie să ne asigurăm că um, acest, uh, acesta este cât se poate de bazat pe incluziune în ceea ce privește diverse grupuri, nu neapărat la nivelul generațiilor, ci și la nivelul diverselor sectoare ale societății. Iar aici uh, mă bucur că doamna raportor a sprijinit amendamentele care au mers în acest sens și le-a inclus în compromisul în compromisurile pe care le vom sprijini, bineînțeles. Uh, În ceea ce privește unele propuneri foarte valoroase pe care le-am primit de la regii în ceea ce privește integrarea tuturor uh, nivelurilor de guvernare, în ceea ce privește sprijinirea și promovarea multor idei în acest sens și aici acesta este unul dintre mecanismele incluziunii. Și Uh, sunt de acord cu ceea ce s-a spus în acest domeniu într-unul din amendamentele de compromis. Este vorba de găsirea de sinergie acolo unde putem între diversi ani europeni. Iar acest lucru trebuie să aibă loc, uh, trebuie să se întâmple. Eu nu prea am lucruri bune de spus despre țara mea, dar iată, aici s-au depus uh, nenumărate eforturi pentru Um, a se face o trecere de la anul uh, pentru combaterea sărăciei către anul uh, pentru voluntariat și pentru a implica toate nivelurile guvernamentale care se vor ocupa de acest an european. Ar trebui să analizăm această situație și în ceea ce privește răspunsul Parlamentului European, reacțiile Parlamentului European cu privire la învățămintele prețioase pe care le-am putea trage din experiența altora. Mulțumesc raportorul pentru um, aviz a Comisiei uh, pentru Cultură. Domnul Taculas, doriți să luați cuvântul, da sau nu? Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei pentru Cultură aș uh, dori să vă spun câteva cuvinte despre, raport, despre acest raport ar, ar trebui să vorbesc, ar fi mai bine pentru mine să vorbesc finlandeză, deci vă rog să vă puneți căștile. Joo, ensinnäkin, niin kuin tapoihin, hyviin tapoihin kuuluu ja ihan aiheestakin onnitellaan Kastelleria alkuun hyvästä miet... Mulțumesc. Îl felicit pe domnul raportor pentru acest raport foarte bun, dar și pentru faptul că a inclus uh, părerile Comisiei pentru Cultură. Am luat notă de acest lucru și ne bucură acest fapt, precum și faptul că s-a ținut cont de contextul cultural. Aș dori să subliniez patru lucruri activitatea sportivă, activitatea fizică, importanța acestora pentru bunăstarea fizică și importanța culturii, pentru că nu vorbim numai despre bunăstare fizică, dar și mentală. Iar activitățile culturale sunt foarte importante aici, dar și învățarea continuă. Suntem de părere că oamenii pot uh, învăța diverse lucruri la vârste diferite. Iar um, aici și um, Vedem, ce, vedem, învățăm acest lucru și din experiența raportorului, care a învățat pe parcursul vieții și a învățat că uh, vârsta este importantă. Și iată, avem acum anul, uh, acest an european. Acest lucru este important uh, și în ceea ce privește nivelul decizionar, trebuie să nu uităm faptul că la nivel european există o atitudine conform, căr- conform uh, căreia vârsta activă este 25-55 de ani. Uh, copiii sunt instituționalizați, bătrânii sunt instituționalizați și iată um, um, etapa de vârstă importantă este 25-55 de ani. Și ce se dorește este ca Uh, PIB-ul să rămână constant. Uh, e, sunt mai multe etape importante în viața unui om și viața este un dar prețios. Trebuie să ținem cont de faptul că uh, cei care au trecut, care au depășit faza activă a vieții lor, trebuie să fie respectați. Experiența lor și munca lor de o viață trebuie să fie respectată și ei să fie respectați ca oameni. Și trebuie să ne asigurăm că aceste persoane sunt îngrijite uh, la nivel sănătății fizice și mentale. E important ca oamenii să simtă că e nevoie de ei, să se simtă utili. Și știți care, este, care sunt cele mai importante nevoi? Nevoia de a fi util, nevoia de a fi, nevoia de a fi iubit, iată, aceasta ar fi uh, ordinea. Și, domnule președinte, și doamna președinte, înainte de a, a intra în amănunte, ă, știu că sau um, știu că domnul ă, raportor încearcă să îmbunătățească calitativ raportul și mă bucură foarte mult acest lucru. Mă bucură foarte mult că s-a ajuns la un compromis și că părerile noastre au fost incluse. Mă bucur că avem acest an european și sper că nu va rămâne doar la nivel declarativ și că atitudinile oamenilor, atitudinea oamenilor se va schimba, că vom reuși să-i respectăm mai bine pe cei vârstnici și că acest lucru se va manifesta și în alte zone ale politicilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc încă o dată domnului raportor. Domnule raportor, dacă doriți să luați cuvântul. Vielen Dank. Möchte eigentlich... Mulțumesc. Doresc să fac doar două observații. În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele prietenoase adresate. Pot să le ofer înapoi, fiindcă pot să vă spun și eu că mi-a făcut deosebită plăcere să lucrez cu noastră pentru găsirea amendamentelor de compromis. Am înțeles foarte bine ce au spus Thomas Mann și doamna Lambert că o să retrag amendamentele pe chestiunile bugetare și poate că vom avea amendamente orale pentru a include în text uh, cel puțin 6 milioane. Am înțeles eu bine? Am interpretat bine doleanțele dumneavoastră? Foarte bine. Atunci o să preiau uh, aceste idei în formula actuală, o să întreb uh, acum trebuie să fac eu amendamentul oral sau cum se procedează? Oricum, clarificăm mai apoi. mulțumesc și Comisii pentru Cultură. Mulțumesc pentru ideile importante enunțate dumneavoastră, domnule Tacula. Cred că acum, uh, iată, imaginea capătă contur. Am uh, contactat și Comisia Regii de aceea, cred că suntem pregătiți și mâine vom putea trece repede la vot, fără complicații. Putem să finalizăm acest dosar din, ă, la comisia noastră, pentru că apoi să trecem mai departe la negocierile cu comisia și cu Consiliul, să trecem repede și de această etapă, mai ales dacă vom avea unitate pe chestiunile bugetare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deci, doamna Lambert, Vom avea pe lista de vot uh, această modificare uh, și vom vota mâine, fiindcă avem un amendament oral uh, pentru a ține cont de acest acord la care am ajuns în timpul ședinței noastre. Iată, pe această bază vom vota raportul dumneavoastră mâine și după aceea vom vedea ce putem face cu celelalte instituții pentru a înregistra progres până la plenara din luna mai și pentru a putea ajunge la un acord privind acest dosar, un acord în prima, lec- în prima lectură. Ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Acum analizăm amendamentele de compromis înaintate la raportul doamnei Nadia Hirsch. Aveți cuvântul, doamnă raportor, pentru a ne prezenta cele 13 amendamente de compromis. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice. 116 amendamente au fost depuse și cred că am putut să le tratăm foarte bine mm, pentru a formula câteva amendamente de compromis, amendamente care v-au parvenit. La fel am tratat și avizele de la celelalte comisii care au relevat aspecte foarte interesante pe acest subiect. Și acum referitor la câteva amendamente. Unele au părut la început să fie uh, ireconciliabile, însă după câteva discuții, iată, am reușit totuși să formulăm unele amendamente de compromis foarte bune. Un uh, aspect central, valabil uh, pentru toți raportorii din umbră, a fost aceea de a îmbunătăți atractivitatea formării profesionale și calitatea, desigur. Au fost uh, enunțate câteva puncte aici, la acest capitol, și anume uh, uh, problema reconversiei profesionale sau problema trecerii de la, într-un stadiu mai târziu al vieții, de la formare profesională la studii universitare. Un alt punct care um, a ajuns să fie tratat în amendamentele de compromis a fost cel al um, Uh, formării profesionale adiționale, uh, dată fiind evoluția demografică, dat fiind faptul că uh, prezența pe piața muncii este acum sporită și îndelungată, se ajunge la situația în care din ce în ce mai mult angajatorii iată, iau în calcul cursuri de formare profesională. Oferta trebuie să fie una variată și flexibilă, țintit am menționat acest lucru, grupurile țintă în amendamentele de compromis, migranții, uh, minoritățile etnice, persoanele cu dezabilități și, nu în ultimul rând, familiile cu copii înscriși la școală. Această categorie nu este întotdeauna atât de flexibilă precum un lucrător singur, fără legături familiale, lucru care trebuie să fie luat în calcul și lucru care, iată, este încadrat în uh, strategia Europa 2020 pentru a implica mai mult această grupă, acest grup pe uh, plan uh, ocupațional. Discutăm și despre femei și fete care trebuie să-și manifeste prezența mult mai mult pe piața muncii și a ocupării, fapt care este prezentat în amendamentul de compromis. Un alt aspect important Um, a fost cel al mecanismelor și instrumentelor create prin procesul de la Copenhaga. De exemplu, cadrul european al calificărilor, sistemul ECTS de alocare de credite, um, alinerea liceelor la anumite standarde. Ei bine, acum trebuie să urmărim implementarea acestor instrumente și să o îmbunătățim acolo unde este necesar. Menționăm aici și abilitățile formale și informale dobândite de un lucrător. Acestea trebuie să fie recunoscute ca atare. A fost un aspect central al raportului. O altă temă este cea a mobilității. Accesul la mobilitate trebuie să fie unul um, care să survină într-o etapă, într-o etapă timpurie a vieții, lucru care, iată, se potrivește de minune cu tema tineretului în mișcare, pe care o tratăm uh, imediat după subiectul meu. Accesul la mobilitate trebuie să fie garantat de timpuriu, dar, sigur, mobilitatea trebuie să fie una voluntară. Și acum, finanțarea. Din compromis rezultă foarte clar că accesul nu trebuie să fie unul exclusivist Accesul, din potrivă, trebuie să fie pentru o mare parte din lucrători și trebuie să fie fezabil din punct, din punct de vedere financiar. Prin uh, Fondul Social uh, uh Internațional putem să apelăm la anumite modele, de exemplu modelul voucherelor, pentru a finanța formarea profesională. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult, domnul Elmer, după care domnul Kuslovski. Um, well, thank you, Madam Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Și, așa cum se cuvine, vreau să mulțumesc doamnei raportor uh, pentru munca depusă, dar vreau să vă spun că sunt dezamăgit, fiindcă, în calitate de raportor în umbră pentru ECR, Iată, nu am fost invitat uh, la procedura de compromis, să particip la procedura de compromis. Uh, cred că s-a pierdut um, în poștă invitația și amendamentele de compromis nu oglindesc părerile grupului nostru, deci nu se vor putea bucura de sprijinul nostru. Vă spun încă din capul, capul locului că pentru noi pregătirea Uh, profesională profesionale este foarte importantă și uh, dacă ar fi să-mi critic propria țară, aș putea spune că în Marea Britanie se pune prea mult accent pe învățământul superior și nu destul accent pe uh, formarea profesională. Iar acum guvernul încearcă să corecteze această situație. Aș dori să vă întreb totuși care este plus valoarea pe care o aduce Uniunea Europeană acestui proces. După mine, aici este vorba doar de o situație în care statele membre ar trebui să uh, iau fiecare măsurile de care au nevoie, care sunt adaptate nevoilor, sistemelor, nevoilor și sistemelor lor de învățământ și așa mai departe. Acest raport a fost considerat într-un fel un fel de brad de Crăciun. Uh, unde ne-am aranjat noi globurile, acelea ale corectitudine pol- corectitudinii politice, non-discriminării eh, și așa mai departe, acestea sunt previzibile și reapar la interval, anumite intervale de timp, dar îngreunează acest raport care nu este rău în mare, dar vreau să vă spun că sunt dezamăgit uh, de, de turnura pe care au luat, au luat uh, lucrurile. Mulțumesc domnul Koslovski, după care doamna Lambert. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Hirsch pentru eforturile depuse. Încă o dată aș dori să subliniez faptul că acest document este unul cumprizător, unde se regăsesc foarte multe elemente importante cu privire la formarea profesională și la învățământ. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor uh, pentru buna cooperare de care a dat dovadă pe parcursul întocmirii raportului ne-am întâlnit în nenumărate rânduri și am uh, conlucrat. La una dintre întâlniri, alături de ceilalți raportori din umbră, ne-am ocupat uh, de amendamentele de compromis propuse de doamna raportor. Această reuniune a, a noastră a fost foarte rodnică, am ajuns la soluțiile consensuale și am ajuns la 13 amendamente de compromis pe care le susțin întru totul și vă rog, stimați colegi, să votăm în mare pentru aceste amendamente. Aș dori să vorbesc despre câteva amendamente care nu au, fi, nu au fost incluse în compromis și am propus pentru acestea amendamente orale. La amendamentul 78 se propune introducerea termenului încurajează și nu solicită. La amendamentul 76 Cred că formularea slujbe durabile ar exprima situația mai bine și alături de domnul Pupa, Popakis am înaintat amendamente orale la amendamentele domniei sale pentru a schimba cuvântul solicită cu încurajează la amendamentul 41 și pentru a înlocui uh, introduce cu îmbunătățește și monitorizează la amendamentul 106. Vă rog foarte mult să aprobați și aceste amendamente, cât și raportul pe de întregul. Mulțumesc, doamnă Lambert. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Bun. Doamna Lambert, după care o să dau din nou cuvântul domnului raportor. Doamna Lambert, mulțumesc, eu iau cuvântul acum în numele raportorului din umbră Emily Turin, care nu poate fi prezentă astăzi și dorim să felicităm pe doamna raportor uh, Uh, vom sprijina, sprijini toate amendamentele de compromis. Uh, ne-a bucurat faptul că s-a acordat uh, multă atenție acțiunilor care pot fi luate în cadrul Fondului Social European și în cadrul programului Leonardo da Vinci în ceea ce privește plus europeană. Avem o întrebare cu privire la amendamentul 21, alineatul 1, unde am dorit să se opereze o schimbare, să se uh, menționeze unele bune practici cum ar, din statele membre cum, ar, state membre cum ar fi Germania și Austria. Uh, și nu doream să atacăm alte state membre pentru, uh, pentru ce nu fac. Și iată, ne întrebam de ce nu s-au regăsit, s-au regăsit aceste cuvinte de laudă în amendamentele de compromis. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, spune doamna președinte, atunci o să dau cuvântul din nou doamnei Hirsch. Mulțumesc. Amendamentul 21, care se referă la diversele țări unde formarea profesională uh, se există într-un sistem dublu. Vreau să vă spun că am discutat acest lucru cu raportorii din umbră și problema care se punea era faptul că există unele state membre care au sisteme asemănătoare, comparabile. Iar întrebarea care se pune este dacă ar trebui să includem toate uh, statele sau ce state să includem pe această listă și ce nu. Până la urmă am căzut la un acord uh, și am spus că acele țări, acele, cei care se ocupă de aceste lucruri știu despre ce țări e vorba. Deci e mai ușor uh, să facem referire la țările care au acest sistem uh, dublu decât să facem o listă a țărilor care nu l-au. Apoi, în ceea ce privește amendamentul oral, amendamentele orale. Eu, um, în măsura în care le-am ascultat, îmi dau seama că sunt de acord cu toate și toate aduc niște adăugiri importante care uh, îmbunătățesc raportul și îl fac mai clar. Îmi cer scuze dacă, dacă nu ați primit uh, invitație la întâlnirea cu coordonatorilor, dar am făcut și în cadrul comisiei un schimb de păreri și am, uh, am văzut amendamentele dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă nu ați primit invitația, dar cred că am căzut cu toții la un acord privind importanța formării profesionale și sper că și grupul dumneavoastră, ECR-ul, va reuși să, să sprijine acest raport. Până la urmă, aș să mulțumesc tuturor pentru, pentru contribuția lor. Uh, Uh, iar acest domeniu al, vocat, al um, formării profesionale este foarte important la ora actuală, deci trebuie să se, merite de, să se bucure de atenția pe care o merită. Mulțumesc! Uh, atunci, uh, mâine o să votăm raportul. Și ajungem, deci, la punctul 7 de pe ordinea de zi. Aici avem o solicitare de aviz din partea Comisiei CULT în ceea ce privește inițiativa Tineretul în Mișcare și dau acum rap, cuvântul raportoare pentru a ne prezenta cele 18 amendamente de compromis. Dau cuvântul doamnei Iuta Steinruck. Vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. 186 de amendamente au fost înaintate, ceea ce dovedește că acest raport a suscitat un mare interes și m-a bucurat faptul că aproape toate amendamentele mergeau în același sens, iar cooperarea cu colegii și cu raportorii a fost foarte, foarte rodnică și ne-am bucurat de o încredere reciprocă. Toată lumea dorește să îmbunătățească situația tineretului, să le ofere un viitor mai bun. Am depășit diversele ideologii și am ajuns la un compromis foarte bun. Cele mai importante aspecte țineau de trecerea de la școală la câmpul muncii faptul că spunem că această tranziție ar trebui să se desfășoare cât mai lin, fără perioade lungi de așteptare. Tinerii ar trebui să beneficieze de condiții de muncă la fel de bune ca alți lucrători. Le datorăm acest lucru și am analizat și chestiunea experienței de muncă, care reprezintă o parte, un element foarte important al activității de lucru, dar e nevoie de standarde minime. Uh, s-a vorbit și despre mobilitate, avem nevoie de mobilitate, dar uh, și aceasta este limitată. Avem nevoie de mobilitate care se bazează pe voluntariat. În ceea ce privește compromisurile, e bine, acestea au fost acceptate de, de toată lumea, cel puțin cei care s-au manifestat până acum. Uh, Aș fi dorit să avem o formulare mai um, fermă câteodată în ceea ce privește experiența de lucru și standarde minime, precum și eliminarea discriminării care se face împotriva tinerilor, dar cred că în mare am reușit să avem un aviz bun. Vă mulțumesc! Domnul Helmer, după care domnul Mac. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să vă spun din capul locului că am dorit cu toții să-i ajutăm pe tineri să treacă cât se poate de lin de la școală, la piața muncii, să-și găsească slujbe bune, atrăgătoare și vă spun foarte clar că nimeni în această sală nu se poate ridica să spună nu, nu vrem asta. Bun. Începem deci de la Adam și Eva întrebarea nu este dacă suntem cu toții de acord că e bine, ci dacă acest aviz ne duce mai aproape de țelurile noastre. Eu cred că nu, așa cum am spus și la raportul anterior, nu văd plus valoarea, nu o găsesc niciunde. Am uh, stabilit, stabilit niște obiective um, arbitrare care pot uh, fi descrise ca fiind aspirații, dacă suntem mai indulgenți, dar dacă nu, pur și simplu iluzii, dat fiind că nu avem niciun, metod, niciun mijloc practic pentru a le atinge. Sistemele pe care le avem pentru ajutorarea tinerilor ar trebui să fie structurate în funcție de nevoile sociale, culturale ale statelor membre și uh, aici mi-e foarte greu să-mi dau seama unde se regăsește plus valoarea europeană. Concluzia la care am ajuns în numele grupului nostru este că acest aviz nu va, își va aduce o contribuție pozitivă și nu este decât uh, o, o mână de vorbe goale. Această uh, Comisie încearcă să, să dea dovadă de compasiune, toate bune și frumoase, dar până la urmă nu oferă nimic concret, deci grupul nostru va vota împotriva acestui aviz. Madame Deli... Doamna Deli? Domnul Bac, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest aviz. Cooperarea noastră a fost foarte rodnică încă de la început și doamna raportor a dorit încă de la început să ajungem la un compromis, așa cum s-a și spus. Dar nu a fost uh, tot timpul ușor, dat fiind părerile divergente în cadrul uh, grupurilor noastre. Suntem cu toții de acord că situația cu care se confruntă tineretul este una tragică și toată lumea trebuie să, își, să pună umărul spre îmbunătățirea ei. S-a vorbit, s-a vorbit, s-a vorbit despre mai multe aspecte aici, iar unul dintre ele îl reprezintă armonizarea între școală și piața muncii, încurajarea tinerilor înspre mobilitate. Ehm, e Călătoriile transfrontaliere sunt bune și ele, dar trebuie să se promoveze și transferul uh, la nivelul pieței muncii, precum și în ceea ce privește recunoașterea diplomelor. Avem unele probleme aici la nivelul unor state membre și trebuie să fie soluționate. Uh, trebuie sprijinite și programele existente în ceea ce privește tineretul și cred că e nevoie de standarde minime, minime în ceea ce privește experiența muncii. Aceasta este o idee binevenită. Raportul um, are unele idei foarte bune, iar statelor membre li se solicită să pună la punct strategii pentru încurajarea tinerilor de a pătrunde pe piața muncii și sper ca acest raport să se bucure de o majoritate covârșitoare. Mulțumesc, doamna Deli are cuvântul acum. Doamnă președinte, doresc să o felicit pe doamna raportor alături de colega mea Emilie Turinen. Noi am înaintat mai multe amendamente care au fost reținute și care au fost exprimate și prin intermediul intergrupului tin, privind tineretul și iată până acum se regăsesc toate amendamentele noastre în uh, amendamentele de compromis, ceea ce ne bucură. Dar, dar avem un compromis aici care ne deranjează. Este vorba de compromisul BA. În amendamentul nostru um, Uh, spuneam un lucru, la, un lucru la care se făcuse referire în raportul Figueredo, este vorba de faptul că statele membre trebuie să combată discriminarea pe motive de vârstă în ceea ce privește accesul la salariu minim și în ceea ce privește protecția socială. Din păcate, în acest compromis nu se regăsește acest aspect. Dacă această frază nu apare, atunci compromisul nu mai are sens și vă rog deci să votați amendamentul nostru, numărul 43, mâine. Vă mulțumesc. Doamna Lin are cuvântul. Mulțumesc. Căutam uh, o versiune actualizată a compromisului. Nu știu dacă au uh, cifrele mele, dacă numerele mele sunt bune, nu știu dacă au fost uh, schimbate sau nu. Eu am înaintat unele amendamente, unele au fost incluse în compromis. Uh, Uh, nu s-a discutat despre ele încă, dar uh, compromisul AB se referă la măsuri de austeritate și reduceri în educație. Nu știu dacă cifrele au rămas aceleași, dar după mine această competență ține de statele membre. Deci, din acest punct de vedere, mă îngrijorează dacă nu cumva încălcăm principiul subsidiarității. La compromisul B, uh, încă o dată îmi cer scuze dacă cifrele nu sunt bune, se spune că contractele de training trebuie să ofere drepturi sociale încă din prima zi de începerea acestui contract. Lucrurile sunt destul de vagi aici. Ce, ce înseamnă un contract? Un contract de, de muncă, contractele de muncă trebuie să rămână la atitudinea statelor membre și mi se pare aici greu să sprijin compromisul B. Compromisul F. Nu știu dacă uh, se mai vorbește despre sprijinirea rolului familiei, dar uh, știu că am discutat acest lucru în nenumărate rânduri și în mai multe rapoarte și um, mulți spun uh, că ar dori că aici să vorbesc despre gospodării și despre familii, fiindcă um, pe unii îi deranjează cuvântul familie. Cred că ar fi mai bine, dar chiar și acum, um, așa de târziu, ar putea să facem o modificare aici, să spunem gospodărie în loc de familii. Compromisul G în ceea ce privește stagiile și standarde minime pentru stagii. Uh, nu știu dacă aici trebuie să fie lăsată la atitudinea statelor membre. Îmi cer scuze dacă au greșit cifrele încă o dată. Ar mai fi câteva amendamente de compromis care mă nemulțumesc, dar uh, o să le mai analizăm înainte de mâine dimineață. Doamna Harkin, după care domnul Thomas Mann. Mulțumesc. Eu sunt uh, raportorul nostru din umbră, din partea grupului, uh, dorește să vă spun că este mulțumită de compromisurile la care s-a ajuns, a avut o relație de lucru foarte bună cu doamna raportor și nu are alte observații de făcut uh, privind acest raport, în afară de faptul că este foarte satisfăcută. Uh, aici vreau să mă refer la ce a spus Liz. Este vorba despre faptul că unii doresc să elimine cuvântul familie. Eu uh, nu sunt de această părere. Eu cred că uh, cu toți avem familii, facem parte dintr-o familie sau alta și aici e vorba de definiția familiei. Nu văd de ce am scoate acest cuvânt pe care îl folosește toată lumea zi de zi. Nu, nu percep nicio conotație negativă a acestui cuvânt. Până la urmă, asta este părerea mea domnul Thomas Mann, după care doamna Hirsch. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Am vrut să-i spun uh, raportoarei că dat fiind că raportul a fost așa de bun, n-am avut nicio șansă să depun amendamente. Conținutul care trebuia să apară în raport există acum. De exemplu, cum anume putem ajunge la anumite grupuri țintă analizând amendamentele care au dus la compromis, cred că avem o bază bună de plecare. Deja colegul nostru a spus foarte bine care este opinia PP-ului și uh, aceasta se reflectă în raport. Și uh, îi avem pe Roger Hammer și pe George Bach, unul lângă celălalt. Roger este foarte critic și a spus că unde se află valoarea europeană. Sigur că la nivelul statelor membre toate aceste chestiuni sunt tratate prin formare profesională, formare vocațională și așa mai departe. Așa că, dragă Roger, ce putem face noi este să oferim ajutor pentru a îmbunătăți cooperarea și abordarea personală. Și dacă mobilitatea și cooperarea sunt atât de importante aici, atunci este necesar să vedem ce anume putem să preluăm de la anumite state membre și care sunt subiecte pe care trebuie să le uh, tratăm critic. Cred că avem acum această oportunitate. Analizez compromisul H. Acolo sunt uh, lucruri similare cu cadrul de calificări europene. Este un cadru, pur și simplu. Vrem să existe un uh, pașaport european pentru calificări pe viitor, pentru ca cu acesta să putem începe ceva. Dacă avem o definiție comună, este foarte bine. Nu vrem să prescriem însă o definiție, să dictăm o definiție. Vrem să avem o situație de câștig de ambele părți. Să spunem că avem o definiție, știm care sunt precondițiile stipulate pentru a avea recunoașterea unei calificări. Nu discutăm despre calificări adiționale ce trebuie dobândite, ci discutăm despre faptul că, am, avem, că avem acum, că reușim să avem o definiție comună a calificării. Nu dorim să ne amestecăm în bucătăria internă a statelor membre. Ce facem însă? Avem congrese, avem documente traduse în uh, diferite uh, limbi pentru a înțelege despre ce este vorba. Eu cred că aceasta este baza potrivită de lucru. Încă o dată, felicitări, Iuta! Cred că avem o bază foarte bună de lucru pentru mâine. Mi se pare că vo votul de la PPE este destul de clar, după cum a ilustrat-o și George înainte. Nadia Hirsch. Nadia Hirsch are cuvântul. Mulțumesc și eu doresc să o felicit pe doamna raportoare. Mulțumesc pentru buna colaborare. Numărul ridicat de amendamente reprezintă mereu o provocare, însă cred că de această dată lucrurile au mers foarte bine, după cum se vede din compromis, pentru că, din compromisul, pentru că în compromisul au fost preluate foarte multe amendamente și se merge în direcția optimă. În compromisuri sunt menționate foarte multe puncte importante legate de raportul meu privind formarea profesională. Mă bucură faptul că împreună, iată, mergem în aceeași direcție. Consider că la acest uh, segment este extrem de important. La reuniunea raportorilor din umbră am constatat faptul că la compromisul P nu putem să fim de acord cu ce se stipulează acolo. Sunt, uh, se vehiculează standardele minime pentru stagiari în general, susținem aceste standarde, dar acolo se vehiculează și următoarea idee. că trebuie mereu să fie plătit un salariu stagiarilor. Este logic și eu aș fi de acord cu asta, însă ideea este că foarte multe locuri de practică uh, interesante la instituție, activând în sfera socială, unde nu pot uh, să se ofere salarii, uh, aceste locuri s-ar pierde. Uh, Asta dacă am stipula obligativitatea unui salariu cuplat de activitatea stagiarilor. De aceea ne vom abține de la compromisul P. Provocarea acum este implementarea multor, multor puncte în statele membre. Nu avem competențe la acest capitol. Tot ce putem să facem este să oferim impulsuri Cred că este însă important să facem acest lucru, să transmitem un mesaj și un semnal clar, pentru că, la urmă urmei, obiectivul nostru este să avem o piață a muncii europeană. Șomajul în rândul tinerilor este o temă europeană, o problemă europeană, așadar ar trebui să căutăm uh, la comun o soluție, sau cel puțin să începem de la acest punct. Mulțumesc! Eh, merci, je vous donne... Mulțumesc! Da, din nou cuvântul doamnei uh, raportoare, doamna Steinrück. Suntem raportori pentru aviz, pentru că ne asociem uh, în legătură cu acest raport uh, cu Comisia CULT. Reamintesc acest lucru, doamna Steinrück, că aveți cuvântul. Noch einmal, mein da Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor. O primă observație. Mai întâi către domnul Helmer. Chit că și domnul Masman și Nadia Hirsch au făcut referire aceste idei. Mi-aș fi dorit să ca ideile concrete să fie însoțite de amendamente concrete, fiindcă așa poate că am fi aflat care sunt ideile noastre concrete, stimate coleg. Mă bucură faptul că ceilalți colegi au participat activ la ceea ce s-a întâmplat. A fost un aviz la care s-a lucrat mult. O să încerc să răspund la celelalte întrebări. Doamna Deli uh, a luat cuvântul pentru Emile Turunen privind compromisul E, discriminarea pe motiv de vârstă. A fost necesar să o luăm pe drumul compromisului, dar cred că uh, obiectivul a rămas același, chiar dacă prin formulare am slăbit puțin tonul. Am avut o altă numerotare și de aceea nu am putut să urmăresc această chestiune în detaliu, dar cred că putem să discutăm mai târziu puțin. Raportoarea din umbră... A, eu cu raportor umbră am lucrat însă pe acest subiect foarte mult. Obiectivul compromisului P a fost acela de a preîntâmpina situația în care tinerilor le este făcută imposibilă accesarea pieței muncii pe o perioadă de mai mulți ani, perioadă în care le sunt oferite doar locuri de practică neplătite. Vrem să transmitem un semnal, să spunem că aceasta nu poate să fie, nu poate să fie practica la ora actuală. În rest, sper ca Comisia pentru Cultură să dea curs avizului nostru, fiindcă, iată, noi uh, am găsit un numitor comun pe acest aviz și cred că este un subiect important pentru viitorul tineretului. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom vota legătură cu acest aviz, deci mâine. Ajungem la punctul 8 al ordinii de zi și aici vorbim despre un aviz privind uh, o uniune a inovării. Noi suntem raportori uh, pentru aviz, uh, pentru Comisia ITRE și uh, raportoarea noastră este doamna Sari Esaia. Îi dau imediat cuvântul pentru a analiza amendamentele. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru cele 42 de amendamente bune și constructive aduse la acest aviz. Spiritul acestui aviz și al amendamentelor pare să fie următorul. Politica inovației ar trebui văzută în ansamblu său. Nu ar trebui să ne referim doar la inovații de natură tehnică, ci și la inovații în domeniul serviciilor, să spunem, care uh, ar trebui să ajute întreaga societate să facă față unor mari provocări, precum problema sănătății sau uh, uh, provocările demografice. Există cinci compromisuri care sunt toate acceptate de cei care uh, au înaintat aceste amendamente pe care compromisurile le acoperă. Aș dori să spun că majoritatea sunt uh, acceptate de grupul uh, PPE. Există un amendament, amendamentul 20, unde e important să spunem că promovăm uh, uh, egalitatea între sexe în domeniul cercetării și în domeniul tehnologic. Însă, uh, la amendamentul 20 există o solicitare pentru orientări specifice. Cred că aceste orientări specifice cad sub incidența subsidiarității și uh, ar trebui așadar uh, decise de către statele membre. Acestea trebuie să hotărască dacă vor uh, folosi asemenea orientări specifice. La amendamentul 21 Există uh, termenul Green Job, uh, slujbă ecologică și vă amintiți că în această comisie decisesem anterior uh, că în conformitate cu definiția Organizației Internaționale a Muncii, toate slujbele pot fi mai durabile dacă sunt desfășurate într-o manieră durabilă. Prin urmare, n-ar trebui să folosim acest termen green job, slujbă ecologică. Nu știu dacă și alții sunt deranjați de acest termen la fel de mult ca și mine. Uh, Uh, însă subliniem că nu există slujbe roșii sau slujbe galbene, așadar n-ar trebui să avem nici slujbe verzi sau ecologice, ci slujbe durabile. Prin urmare, cer un vot pe părți aici. La amendamentul 37 și 38, din păcate, nu am reușit să ajungem la o formulare comună cu doamna Schroeter, așadar uh, acestea uh, se votează separat. Altfel, aș spune că toate celelalte amendamente sunt uh, acceptate și uh, vă mulțumesc încă o dată pentru uh, sprijinul arătat acestui aviz. Doamna Estrela, mare cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportor uh, pentru munca depusă și pentru faptul că a încercat să găsească cât mai mult sprijin și s-a dovedit receptivă propunerilor făcute de celelalte grupuri. Iată de ce noi o să sprijinim, grupul meu va sprijini cele șase amendamente de compromis uh, despre care s-a vorbit. În ceea ce privește propunerile noastre de amendamente, am înaintat uh, opt amendamente, șapte s-au bucurat de susținerea doamnei raportor, cu excepția propunerii 20, la care s-a făcut referire, spunându-se că aici este vorba de competența statelor membre în ceea ce privește uh, stabilirea acestor uh, linii directoare. Dar noi am făcut această propunere dintr-o anumită cauză. Perspectiva dimensiunii de gen uh, necesită o anumită sensibilitate, o, mai, o formare mai bună a resurselor umane. Iată de ce am înaintat acest amendament. Dar suntem de părere că acest aviz este unul important, echilibrat un uh, aviz uh, care merge în același sens ca strategia UE 2020 și că în acest context de criză capătă o și mai mare importanță. Iată de ce noi îl vom sprijini. Um, Madame Schröter. Doamna Schröter are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben recht lange Mulțumesc, doamnă președinte. Am negociat îndelung cu, președint, cu raportoarea, am discutat pe o serie de amendamente. Am avut perspective diferite față de ce ar, cum ar trebui să arate conținutul acestui raport. Este clar care este opinia mea. Consider că inovarea este un domeniu important în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Am făcut o serie de rapoarte pe acest subiect în care am încercat să ținem cont și de extinderea dimensiunii sociale. În acest sens am și depus amendamente. Am depus amendamente pe care deja le-am uh, discutat la comisia noastră, au fost lucruri controversate, controversa rămâne valabilă. Nu se referă la uh, toate amendamentele PP, ci la raportoare. Raportoarea a introdus cuvântul inovare în domenii în care eu mi-am pus un semn de întrebare. Mi-am spus că este destul de dificil, de exemplu, în domeniul serviciilor sociale. Uh, n-am prea înțeles eu care este sensul inovării acolo. Pot înțelege foarte multe lucruri, fiindcă cunosc exemplele și specificitățile finlandeze. Dar a face trimitere strict la exemplele din Finlanda nu a fost un lucru acceptat de doamna raportor. Uh, ar fi fost bine să spună, uite, așa este în Finlanda, dar uh, domnia sa a generalizat. Și pentru unele state, aceste lucruri pot să însemne tocmai opusul și mi se pare problematic. Spun acest lucru acum, fiindcă este o controversă care rămâne în vigoare și unele lucruri nu pot să fie pur și simplu declarate ca fiind inovatoare fără a fi formulat un obiectiv concret când vine vorba, de exemplu, despre serviciile sociale și despre serviciile de consiliere a dependenților de droguri, spre exemplu. Nu mi este indiferent care este direcția în care ne îndreptăm. Aș vrea să știu că domeniul social joacă un rol central și că formularea este de așa natură încât să uh, convină tuturor statelor membre să fie aplicabilă tuturor sistemelor, nu doar uh, într-un singur stat. Mâine vom vota așa cum uh, este raportul acum și vedem ce rezultă. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, sprijinim ideile socialdemocraților, pentru că egalitatea de gen ține de politica europeană, da. Eh, Madame Harkin. Doamna Harkin. Mulțumesc foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc, doamne raportor, pentru munca dânsei. Suntem de acord cu ea în legătură cu folosirea termenului de slujbe durabile, nu de slujbe verzi ecologice. Suntem de acord că inovarea ar trebui legată de posibilitatea de ocupare a forței de muncă. Ne interesează și aspectele transfrontaliere și ne bucură faptul că există sugestii practice în legătură cu modul în care am putea obține toate aceste lucruri. De asemenea, susținem um, abordarea prin care uh, eliminăm obstacolele din calea mobilității cercetătorilor. Mulțumesc! Mulțumim. Mai există și alte solicitări de intervenție? Se pare că nu, doamna Esaia, atunci uh, aveți cuvântul pentru a reinterveni. Da, aș dori să răspund doamnei Schröter spunându-i că, da, în Finlanda avem populația care învătnește cel mai repede și există anumite probleme aici, însă nu doream să menționez propriul meu uh, stat în acest raport ca exemplu. Dacă există o țară menționată, atunci uh, celelalte consideră că și uh, uh el ar trebui să apară în raport, de aceea am exclus această mențiune din raport. Însă uh, bănuiesc că mâine vom avea de-a face cu un vot ușor și încă o dată mulțumesc tuturor pentru sprijin. Mulțumim foarte mult. Pornind de această bază, vom vota mâine. Acum ajungem la pachetul celor șase texte, asupra cărora formulez un binom alături de domnul Caza. Vom avea o discuție comună pentru aceste șase rapoarte. Mă gândesc că, că poate totuși există interesul de a analiza caz cu caz uh, dosarele, pentru că până acum așa am uh, procedat. Asta ar uh, permite să clarificăm eventualele puncte asupra cărora ar trebui să mai continuăm discuțiile. În legătură cu primul raport acum, e bine, am fost sesizați pentru un aviz uh, pentru Comisia Econ, ca și în cazul celorlalte cinci uh, rapoarte. Și primul raport se leagă de consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor uh, economice. Aici aveți un număr de amendamente de compromis care v-au fost propuse. Aș dori, într-o manieră sintetică, să vă spun care este direcția centrală pe care o regăsim în aceste amendamente de compromis. În primul rând, vis-a-vis -vis de conceptul care a fost propus de către Comisia Europeană de Prudent Fiscal Policy, E bine, pot să spun că acesta este un termen economic, un concept nou, care nu face obiectul uh, niciunei uh, literaturi uh, academice confirmate. Acesta de mai mult, a făcut obiectul mai multor amendamente care au sugerat modificări la text. Am propus ca amendament de compromis să păstrăm expresia efficient and sustainable în locul expresiei prudent. Al doilea amendament uh, transversal face obiectul unor uh, compromisuri uh, care au fost sugerate și acesta propunea să asociem EBSCO, adică Consiliul pentru Ocupare și Afaceri Sociale, la elaborarea unor lor de poziții de către ECOFIN. Practic, uh, avem de-a face cu un ecou al uh, celor spuse de domnul director general uh, pentru ocupare. Adică Comisia examinează recomandările pornind de la fiecare stat în parte în cadrul semestrului european și se asociază Direcția Generală Ocupare și Direcția Generală Ecofin pentru a ne asigura că avem aceeași articulare în cadrul Consiliului și asta pornind de, de la acordul 148 care permite o coordonare a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă. Un al treilea amendament uh, transversal uh, care se regăsește în uh, compromisuri e solicitarea de a exista anumită coerență între această consolidare a uh, supravegherii pozițiilor bugetare și coordonarea uh, micilor politici. Adică această coordonare ar trebui uh, organizată uh, în cadrul strategiei Europa 2020. Aceasta este urmarea discuției pe care am purtat-o. Vorbim despre un document legislativ, uh, prin urmare nu putem face trimiteri la um, o anumită strategie, pentru că um, acest document a trebuit să constituie uh, cadrul de referință pentru viitorii 50 de ani. Așadar, trebuie să facem uh, trimitere la conținutul acestei strategii, care a apărut în amente de compromis prin termenii creștere și ocupare. În ceea ce privește acest uh, prim uh, dosar, uh, cel de-al patrulea punct asupra căruia aș dori să vă atrag atenția este compromisul care a fost găsit la K și S, care se leagă de chestiunea pensiei. Aici există un acord cu colegul Caza și cu alții colegi și am propus uh, cu acestea o formulă de nu prejudicieze uh, naturii sistemelor de pensie care ar trebui să fie puse la punct și care ar trebui să funcționeze în statele membre. Așadar, reținem uh, doar ideea că fiecare stat membru, în cadrul durabilității finanțelor publice, trebuie să se preocupe de durabilitatea regimului său de pensie pentru cei care nu aparțin Uniunii Europene, exact cum am spus și în raportul doamnei uh, Reuter, uh, trebuie să spunem că a trebuit să existe o pensie prin capitalizare sau prin repartiție. Acestea sunt punctele principale asupra cărora uh, doream să insist în fața uh, dumneavoastră la începutul acestei discuții. Acum dau cuvântul domnului Caza. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că aș fi preferat să avem o dezbatere în legătură cu toate rapoartele, pentru că avem uh, amendamente care se regăsesc în toate rapoartele. Așadar, am fi putut să examinăm chestiunile orizontale uh, mult mai uh, îndeaproape. Însă, înainte de a începe să uh, discut uh, dosarele, trebuie să spun că au existat multe idei care au fost uh, înaintate în legătură cu politicile prudente, în legătură cu elaborarea de politici fiscale, iar la reuniunea cu raportorii din umbră, cred că am reușit să ajungem la un compromis orizontal foarte bun care modifică această formulare, menționând termenii efficient and sustainable. E un compromis pe care îl putem susține cu toții. Trebuie să reținem faptul că s-a depus foarte multă muncă la elaborarea acestor rapoarte, am avut multe reuniuni cu mulți uh, eurodeputați și nu a fost uh, ușor uh, din perspectiva parlamentarilor și în cadrul grupurilor să ajungem la compromisurile la care am ajuns. Așadar, um, înainte de a lansa această dezbatere, aș dori să vă încurajez să priviți uh, compromisurile și amendamentele din această perspectivă. Pentru că dacă pierdem o parte dintre aceste compromisuri uh, pe drum, mă gândesc că, uh, că vom pierde totul. Am primit um, și idei în legătură cu ceea ce ar trebui făcut cu banii strânși din amenzi și sancțiuni. Aici uh, am ajuns la un compromis asupra unui uh, text uh, care indică dorința noastră de a vedea cum aceste fonduri ajung la instrumentul de stabilitate european. În ceea ce privește dosarul 526, adică punctul 9 de pe ordinea noastră de zi, avem de face cu uh, modificarea regulamentului 1466. Ca și grup, nu uh, dorim uh, să eliminăm uh, termenul cost saving effects. Deși suntem de acord cu aspectele menționate de doamna președinte. Avem o problemă în raport cu aceste reforme structurale. Așadar, nu putem uh, susține amendamentele 18, 29, 41, 52 și 69. Nu putem uh, susține nici compromisul G. Putem fi de acord însă cu uh, restul lucrurilor prezentate de doamna președinte. Mulțumesc. Mulțumim. Nu avem dificultăți uh, în legătură cu o dezbatere comună. Ați vorbit despre utilizarea sancțiunilor și eu aș dori să revin la acest subiect imediat. Deocamdată mă îndrept uh, spre colegi pentru a vedea dacă cineva dorește să intervină în discuție. Domnul Crățman. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut ceea ce a spus domnul Casa la final. Am avut uh, idei diferite. Nu am vrut ca banii să fie investiți în state membre și Uniunea Europeană, ci am vrut să fie plătiți prin mecanismul de criză. De aceea salutăm această propunere, salutăm și propunerea raportorului de a interzice anumite niveluri depășite ale deficitului bugetar și de a iniția anumită procedură de încălcare. Liberalii sunt împotriva uh, propunerii uh, făcute de comisie în acest sens. Din păcate se regăsesc uh, diferite elemente care tocmai uh, dau curs propunerii comisiei. Uh, pentru ca a, a nu opri discuția, o să mă refer la alte elemente mai târziu. În ceea ce privește sustainable, uh, ideile de sustainable, uh, cred că este mai bine să folosim acest cuvânt durabil decât de prudential. Mulțumesc, domnul Giggold. Ja, erstmal ähm, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru amendamente și pentru propunerile de compromis. Le acceptăm. Vă atrag atenția asupra faptului că la compromisul de, de noțiunea de recesiune socială nu îmi spune nimic. Nu știu ce înseamnă în consecință această sintagmă. În momentul în care se instaurează înrăutățirea ale situației sociale și discutăm despre indicatori cheie pentru dezechilibru social, pentru șomaj și așa mai departe, vreau să știu cum anume putem să procedăm. De fiecare dată trebuie să discutăm uh, despre nerespectarea regulilor din uh, politica fiscală? Cred că nu. Cred că nu este pe deplin uh, această chestiune și nu cred că va trece la comi de, de Comisia Econ. Uh, nu mai sunt alte solicitări de intervenție în acest uh, moment. Dacă înțeleg bine lucrurile, la 18, 29, 41 și 69 Um, și un al cincilea pe care nu l-am notat, dar pe care l-ați menționat. Amendamentul 96, domnul președinte. Deci 18, 29, 41, 69 și 96. Uh, Ar mai era un altul? Nu? Atunci uh, pe acestea le vom analiza. În ceea ce privește compromisul G, E bine, e clar că am avut deja această discuție. Eu mă gândesc că acest amendament este important pentru că reprezintă o articulare între obiectivele din Uniunea Europeană și politica bugetară așa cum va fi ea pusă în aplicare de statele membre. Eu sunt gata să analizez o formulă alternativă, însă cred că ar trebui să rămânem în spiritul utilității uh, strategiei uh, Europa 2020 uh, vis-a-vis -vis de strategiile bugetare ale statelor membre. Pentru că dacă nu, nu văd cum am putea să reușim să susținem strategia Europa 2020. Mă tem că s-ar putea să ne găsim în aceeași situație ca și cea care viza strategia de la Lisabona. Adică folosim cuvinte frumoase, avem discuții minunate, vorbim despre Fondul Social European de care uh, se pot folosi state, uh, statele membre fără să respecte vreo normă uh, și, până la urmă, avem de-a face cu state membre care pun în aplicare strategii bugetare care nu respectă strategia Europa 2020. Mă gândesc că aceasta nu este maniera bună de acțiune. Apoi, în ceea ce privește amendamentul de compromis D, e bine, eu mă gândesc că, că există un risc real ca dacă situația socială se degradează, statele membre să poată să ia poziții sau măsuri excepționale. pentru a satisface domnul Gigold, am putea să ne imaginăm uh, în, acest, uh, în legătură cu acest amendament de compromis uh, un vot separat în legătură cu termenul social care ar putea să ne permită să revenim la amendamentul de compromis. Am notat această solicitare. Domnule Caza, doriți să reinterveniți? Da. În ceea ce privește compromisul G, Eh, J. Am eh, propus eh, o formulare diferită inițial, formulare care ar fi putut fi acceptată de noi și de ceilalți. Însă, ea nu a fost acceptată. Însă, înainte de ziua de mâine, am putea găsi o formulare diferită care să uh, nu elimine termenul cost saving effects uh, pentru a putea accepta acest compromis. Mai avem ceva timp la dispoziție pentru a elimina aceste uh, dificultăți. Așa am putea ajunge la un compromis într-adevăr acceptabil. În ceea ce privește compromisul uh, J, foarte pe scurt, aș dori să spun că mi se pare că formularea Comisiei este puțin uh, ciudată, pentru că reformele structurale rar au uh, efecte pe termen lung de reducere a costurilor. Ar putea avea efecte de reducere a costurilor, dar rare ori acestea sunt directe. Și asta mai ales dacă ele presupun o potențială creștere. Așadar, aș fi atent la formulare și aș susține un compromis în care nu păstrați doar vechea uh, formulare, pentru că ea nu este uh, logică. În ceea ce privește comentariile tale, Pervonș, ei bine, uh, pentru mine aici totul se rezumă la problema definiției. Întrebarea e care este situația în care Uh, se permit deficite uh, suplimentare o recesiune socială ar presupune că uh, inegalitatea, să spunem, dintre femei și bărbați crește. Oare acesta este un motiv de deviere? Pentru că e clar că recesiunea socială este cumva definită în termeni de specialitate, dar fix acest termen downturn nu știu dacă apare pe undeva. Prin urmare, dacă avem o recesiune economică și o sporire a șomajului, eh, atunci avem eh, motive pentru care eh, statul ar devia de la linia curentă în mod ciclic. Și sunt de acord că aici amendamentul de compromis merge dincolo de propunerea cu care nu se poate lucra, propunere venită din partea Comisiei. Însă se includ aici anumite neclarități pe care eu unul nu le înțeleg. Oare asta înseamnă că, pentru a fi mai uh, clar, ar trebui să uh, indicăm uh, șomajul excepțional? Domnule Caza? Până la urmă, totul ține de interpretare. Am înțeles ceea ce spunea colegul Gigold, însă până la urmă totul depinde de modul în care interpretăm lucrurile. Noi am interpretat uh, chestiunea diferit. Am sugerat ca termenii uh, efecte de reducerea costurilor să fie uh, înlocuit uh, de termenul uh, uh, creare de uh, bunăstare. Vom vedea cu ce vom veni până mâine, însă interpretarea mea cu privire la acest aliniat este total diferită de interpretarea domnului Giggold. Mulțumesc! Da, vom vedea ce putem uh, face în legătură cu uh, aceste compromisuri, uh, deși J. Însă bănuiesc că există confuzie în legătură cu obiectul amendamentului domnului Gigold, care de fapt viza compromisul D și nu compromisul J. Domnule Caza, aveți cuvântul. Um, with regards to, to whatever you said, was it about compromise D? Dumneavoastră v-ați referit la compromisul D sau la compromisul J? Pentru că dacă vă referiți la compromisul D, sunt de acord. A, ah, bine, atunci îmi cer scuze, doamnă președintă. M-am încurcat eu. E, e la plas. Compromisul D, în afară, trebuie să avem uh, înlocuirea cu un șomaj excepțional, așa am spus, Bun. Până mâine vom avea o altă propunere de formulare și, domnule Caza, dumneavoastră trebuie să reveniți asupra compromisului. Bun. Acum, Mie îmi convine propunerea dumneavoastră să avem o, o discuție globală. Dacă nu se opune nimeni, eu credeam că e mai ușor să mergem de la, la să luăm aceste dosare pe rând, dar ar fi mai ușor să le discutăm în bloc. Dacă doriți, vă dau cuvântul pentru a introduce a doua parte a discuției noastre, pentru a face o prezentare. Dar înainte de asta aș dori să vă spun câte ceva despre folosirea acestor sancțiuni și aici e vorba de amendamentele domnului Kreutzmann. În cadrul compromisurilor s-a sugerat ca folosirea acestor profituri obținute de pe urma sancțiunilor să se folosească în mai multe scopuri. Odată pentru finanțarea proiectelor europene și pentru alimentarea instrumentului de sprijin a stabilității statelor membre, iar domnul Kreutzmann ne-a spus că nu-i, for- nu convine această formulare. Și, iată, deodată, uh, dat fiind că nu mai, nu mai sprijina compromisul, acesta a căzut. Dar eu aș fi vrut uh, să-l menținem, dar aici e nevoie să-l accepte și domnul Kreutzmann. Dacă domnul Kreutzmann ar fi vrut ca banii din sancțiuni să fie folosiți pentru fondul de stabilitate, iar amendamentul de compromis propunea ca acești bani să poată fi folosiți pentru instrumentul de stabilitate și în alte scopuri, printre care și finanțarea obiectivelor generale ale Uniunii Europene. Asupra acestui punct trebuie să ne clarificăm pozițiile. Domnul Caza, vă dau din nou cuvântul. Grazie, signora Presidente. Ah, eh. Mulțumesc, doamnă președintă. Vom discuta punctul 10 de pe ordinea noastră de zi. Ne referim la dosarul 522 cu privire la procedura privind uh, deficitul excesiv. Cel mai important punct în dezbaterea noastră a fost următorul. Ce ar trebui să stabilim ca procedură de debit. Trebuie să vedem cum anume interpretăm textul. Am uh, trecut printr-un proces uh, acceptabil care limitează reforma sistemului de pensii, dar am înlăturat uh, specificația sistemului pe mai mulți piloni. De asemenea, am introdus noțiunea că sistemul de pensii, sistemul de, că reformarea pensiilor va avea un efect pe termen lung. Prin urmare, perioada de tranziție de 5 ani a fost înlăturată. Am făcut tot posibilul pentru a ajunge la un compromis pe cele amendamente, dar am fost împotriva tuturor amendamentelor care au propus ștergerea a mari bucăți din text, precum și am fost împotriva oricăror respingeri care contravin compromisului comisiei, lucru care este valabil și pentru celelalte două dosare pe care le vom discuta mai târziu. Mulțumesc! Domnul Kreuzmann are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reacționez. Chiar nu are niciun rost să discutăm despre sancțiuni, fiindcă sancțiunile nu sunt tot de, atât de mari încât să fie un factor foarte descurajant față de crizele ce vor urma. Este vorba despre sume mici, care poate se vor transforma în timp, vor da în timp alte sume mai mari. De aceea solicit că aceste amenzi trebuie să fie utilizate în scopurile în care au fost gândite și anume să preîntâmpinăm uh, uh, crizele și avem mijloace financiare în momentul în care apar alte crize pentru a interveni prompt. Simplement, si on peut baisser les, les torsions. Euh, je, comprends votre préoccupation mais euh, la facilité euh, pour la stabilité euh, financière des États membres Bun, um, înțeleg uh, îngrijorările dumneavoastră, dar uh, nu s-a prevăzut finanțarea prin mecanismul de uh, sancțiuni, fiindcă dacă așa ar sta lucrurile, nu am ști cum am putea folosi acest instrument. Doamna președinte se întrerupe. Nu, nu, doamnă președinte, dar aceste amenzi ar reprezenta totuși o sumă, o sumă modestă totuși, pentru a reacționa în cazul în care apar alte crize. Dacă nu le utilizăm astfel, atunci nu va avea niciun mijloc. Sigur, uh, acestea nu soluționează toate problemele, dar reprezintă o sursă pentru viitor. Această discuție este importantă, fiindcă odată trebuie să știm uh, în ce scopuri folosim uh, banii din amenzi, din sancțiuni și, doi, cum se finanțează mecanismul sau astăzi acest instrument de înlezinire și care va deveni pe viitor un mecanism. Și cred că nu se, va, se, face, se pune semnul legal automat între finanțarea acestui instrument prin uh, cu acești bani proveniți din sancțiuni și amenzi. Iar dezbaterea pe care am avut-o la Parlamentul European cu privire la raportul colegului nostru, domnul Brock și Valtieri, și Gualtieri, acest, această dezbatere ne-a arătat că există perspectiva unui mecanism mai comunitar, deci nu doar o finanțare care ține de nivelul interguvernamental exclusiv. Eu sunt de părere că ideea că acești bani nu ar trebui folosiți decât uh, uh, pentru ajutorarea țărilor în criză pe viitor. Bine, poate că nu vor mai fi crize pe viitor, dar uh, vom avea, uh, vor exista sancțiuni în continuare și ce facem cu acești bani? Nu știu ce părere are domnul Caza. Dar până la urmă putem să votăm amendamentele fără compromis, domnul Caza. Kif kif tkellimt fil-bidu tal-intervent tiegħi aħna. După cum am spus la începutul intervenției mele, suntem de acord cu compromisul sugerat. Acesta arată că avem voința ca aceste fonduri să meargă către Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară. Așadar, împreună cu compromisul discutat în urmă cu câteva zile la reuniunea noastră, iată încă o dată susținem de ce acest lucru a fost acceptat de grupul meu. Mulțumesc! Thomas Mann. Thomas Mann. Astăzi, într-un cerc restrâns, am avut oportunitatea de a discuta cu două trei, sau trei personalități importante. Odată domnul Van Rompuy, care a discutat la Econ despre Task Force și a spus cât de important este pactul pentru stabilitate și că trebuie să facem tot posibilul pentru consolidarea acestuia. Este important acest lucru pentru că detaliile putem discuta mai târziu. Apoi am avut o sesiune deschisă a coordonatorilor de la Econ și am avut alături de noi doi miniștri care stau uh, uh, cu drag unul lângă celălalt, fiindcă înțeleg foarte bine despre ce se vorba. Uh, miniștrii de finanțe din Germania și din Franța. Se înțeleg aceștia foarte bine pentru că ei doresc să ofere un exemplu și să impună o calitate a conducerii prin exemplu, prin puterea exemplului. Este bine că, când fac acest lucru fără a o spune în gura mare. Uh, pentru că, iată, nu trebuie să avem uh, ideea că există o locomotivă și că ceas trebuie să alerge după ea. Dacă vrem într-adevăr stabilitate, dacă vrem într-adevăr ca toată lumea să participe, atunci cred că domnul Croițman are dreptate. Uh, sancțiunile la început sunt foarte reduse, sunt modeste de-a dreptul, nu, nu salvează cultura stabilității, dar reprezintă o premisă bună pe care uh, trebuie să o avem pentru finanțare, pentru ca încetul cu încetul uh, statele membre să vadă că avem nevoie de un asemenea instrument. Franța și Germania cunosc astfel de situații și alte țări, de asemenea. discutăm despre faptul că, pe termen lung, țările care au triplu A ca și notare nu pot să financeze totul uh, pur și simplu. Unele țări au trebuit să învețe acest lucru pe propria lor piele. Trebuie să ne luăm rămas bun de la obiceiurile dobândite și împământenite. Cred că facilitatea specială este un instrument de care avem nevoie. Sunt de acord cu domnul Kreuzmann în acest sens. Noțiunile de stabilitate reprezintă baza a tot ceea ce se întreprinde la nivel politic, financiar și economic și poate că îl vom avea de partea noastră și pe domnul Gigold. Aș aprecia. Madam Chair, having, uh, uh, um, I'm just... Doamnă președinte, am uit la compromis acum în forma sa actuală și vă rog să-mi spuneți ce părere aveți. Dacă am uh, eliminat virgulă inclusiv, care ar fi poziția dumneavoastră dacă am face această eliminare? To, to, to get the liberals on our... Asta doar pentru a-i avea de partea noastră și pe liberali.

înseamnă că va fi, vor fi folosite pentru sprijinul... Deci asta va fi, citesc cu voce tare, pentru ca domnul Croța să vadă dacă este de acord. Deci, vor fi folosite pentru a atinge obiectivele Uniunii Europene pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea și crearea de, de locuri de muncă pentru a sprijini procesul de adaptare în statele membre pentru a oferi finanțare care să garanteze o, o societate viabilă economic și investiții. Well, um, I, I think, I think Mr. could you agree on this? Sunteți de acord? Da? Bun. Bun, am ajuns la un acord privind aceste două amendamente de compromis. Vă mulțumesc, domnule Casa pentru contribuția noastră foarte folositoare. Și, uh, domnule Caza, doriți să las cuvântul privind aceste rapor, rapor, rapoarte, mă scuzați, uh, fiindcă uh, vreau să ajung la punctul la punctul 527, dar uh, bun. Um, da, aș dori să mai vorbesc și despre următorul raport, uh, dacă îmi permiteți. Ei bine, este vorba despre raportul 524, punctul 11 pe ordinea de zi. În acest dosar um, apare noțiunea cura stimulentelor și uh, Uh, sancțiunilor și sunt de acord cu majoritatea amendamentelor. Domnul Kreutzmann a înaintat o sumedenie de amendamente care se referă la deficitul bugetar și uh, elemente de care trebuie să se țină cont în cadrul supravegherii bugetare. Sunt de acord cu aceste amendamente și recomand uh, sprijinirea acestora. Sunt împotriva amendamentelor care doresc Uh, inversa, uh, eliminarea sistemului de uh, majoritate în Consiliu și mecanismul, mecanismul ar trebui să fie adoptat semi-automat și Uh, pentru Parlamentul European uh, este vorba de necesitatea infrastructurii. Sunt pentru consolidarea rolului Parlamentului European în procesul decizionar, acolo unde este potrivit, dar trebuie să fim realiști în ceea ce privește capacitățile noastre în acest sens. Iată ce doream să vă spun. Sunt de acord cu restul amendamentelor uh, și cu compromisurile la care am ajuns. Monsieur Kreutzmann, Monsieur Gigold. Euh, sur le, la question... Domnul Kreutzmann și domnul Gigold, în ceea ce privește rolul Parlamentului European, aici vorbiți despre anumite amendamente. Domnule Cază. Care sunt amendamentele care vă deranjează aici? Nu mă deranjează foarte tare, dar unele amendamente, dar vi le și spun dacă doriți. La compromisul de același lucru pe care l-am discutat mai devreme. Deci, nu, nu, nu e un amendament anume. Le-am rezolvat deja în, în cadrul compromisului. Bun, deci uh, nu există probleme. Ajungem la 524, e vorba de propunerea de regulament cu privire la punerea în aplicare eficientă a supravegherii bugetare în cadrul statelor membre mm, ale zonei euro. Și, uh, domnule Casa, vă dau din nou cuvântul. Non, non, non, non, non, non, vous avez raison. Euh, nous en venons... Ah, euh. se corectează doamna președinte. E vorba de cadrul bugetar. Deci, 523. Avem aici 28 de amendamente. Da, vom discuta acest raport 523 cu privire la cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, numărul 12 pe ordinea de zi. Um, nu am nicio problemă cu amendamentele depuse de dumneavoastră, doamnă Berez, și cred că există posibilitatea uh, încadrării bugetului pe baza celor mai bune practici ale statelor membre. Cred că aceasta ar fi o idee bună și sunt de acord. Uh, sunt de acord și cu amendamentul 16 în ceea ce privește referirea care trebuie să facă la structurile existente și relaxarea uh, cerințelor care va ajuta și statelor membre. În ceea ce privește acest dosar, nu am prea multe de adăugat în afară de faptul că nu există probleme, mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă doamna președinte. Bun, atunci mâine vom vota și acest raport și ajungem acum la raportul 527. Este vorba de prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Aici eh, avem unele amendamente de compromis care Așa cum am spus și la primul dosar, reiau uh, unele aspecte menționate acolo și uh, care trebuie semnalat. Aici trebuie semnalate două aspecte. Este vorba despre modul în care tabelul de indicatori uh, ai dezechilibrilor macroeconomice, modul în care va fi stabilit acesta, e vorba de metodă și conținutul acestuia. În ceea ce este metoda, domnule Caza, mă uit la dumneavoastră dacă, să vedem dacă suntem de acord și aici domnul mai și domnul Gigold, vreau să știu ce părere aveți, precum și toți reprezentanții grupului, vreau să vă uh, întreb dacă acest tabel de indicatori care va permite uh, supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, dacă acestea trebuie să fie validate prin acte delegate, dacă Parlamentul European va fi uh, asociat acestui proces de stabilire a acestor tabele de indicatori. Acest lucru este primul lucru important la acest raport și al doilea lucru se referă la mm, modul în care dorim noi să propunem o orientare în ceea ce este conținutul, iar aici, prin amendamentul de compromis pe care vi l-am propus, este vorba, ar putea să fac, am putea să facem acest lucru printr-o listă indicativă care să se, să se regăsească în anexa legislației propuse. Iată, deci, principalele elemente de compromis în ceea ce privește acest text. Domnul Caza. Doamna președinte, sunt de părere că aspectul cel mai important pentru noi reprezintă acest tabel de indicatori și elementele care ar trebui să se regăsească acolo. Noi suntem pentru un tabel de indicatori de dimensiuni reduse și bine și precis, iar aici sunt de acord cu colegii mei, cu domnul Gigold, asupra faptului că în Parlamentul European ar trebui să profite de această ocazie și să facă sugestii cu privire la conținutul uh, său, dar nu putem să stabilim o listă exhaustivă la ora actuală. Cu toate acestea, s-au, uh, suge- s-au făcut niște sugestii foarte bune care uh, se vor regăsi în acest dosar. Compromisul la care am ajuns Așa cum a spus uh, doamna președinte, uh, facem unele sugestii care nu sunt obligatorii, dar care reprezintă o listă indicativă a elementelor care ar trebui să se regăsească, după părerea noastră, în acest tabel de indicatori. Iar uh, aici putem analiza mai amănunțit acest aspect pe viitor. Nu suntem de acord cu faptul că aceste dezechilibre ar trebui să, să fie Uh, menționate și că acestea nu ar putea să fie, nu ar trebui să fie considerate dezechilibre. Așa cum am spus, suntem împotrivă, împotriva compromiselor um, I, K și H. Dar dacă până mâine ajungem la o înțelegere, am putea să discutăm și să ne schimbăm poziția. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă doamna președinte. Cazar, est-ce que je vous comprends bien? Domnule Caza, dacă am înțeles eu bine, este vorba despre amendamentul ce probleme aveți dumneavoastră? Cu, ave, cu referirea la excedent? Fiindcă aici am putea să votăm separat. Da, spune domnul raportor. Suntem împotriva mențiunii la excedent. Acesta nu trebuie să fie un dezechilibru. A, eu cred că e un dezechilibru dacă ne uităm ce se întâmplă în China, mă rog, mai întâi o să dau cuvântul domnului Gigold și după aceea o să vedem cum facem cu lista de vot de mâine. Uh, I, I must say, I would like to comment on two Două aspecte. Mă surprinde următorul fapt la Consiliu, chiar și domnul Schäuble, care apără țara cu cel mai mare excedent macroeconomic, în situația actuală, nu se spune că n-ar trebui să se menționeze excedentul și acest subiect nu este tabu. Când excedente excesive. Nu știu dacă măsurile de corecție ar trebui să fie simetrice sau asimetrice. Am discutat acest lucru și la primul schimb de păreri Eu cred că ar trebui să existe o măsură simetrică în ceea ce privește corectarea acestor dezechilibre, dar uh, nu n-a spus nimeni că n-ar trebui să fie menționate. Asta mă deranjează și vă rog să vă gândiți dacă într-o situație de deficit va exista întotdeauna și un excedent. Și dacă nici măcar nu se face referire la excedent, eu nu înțeleg asta economic, cum merge. Și în al doilea rând, cu amendamentul de compromis A. Chiar dacă apărăm uh, cu um, putere obiectivele sociale, mi se pare cam ciudat că este vorba despre detectarea dezechilibrelor sociale. Uh, Aici noi dorim să depistăm dezechilibrele macroeconomice care ar putea să aibă cauze sociale. Sunt întru totul de acord cu abordarea dumneavoastră, doamnă raportor, doamnă președinte, de a include criteriile sociale în acest tabel de indicatori, fiindcă e important să se regăsesc acolo, deoarece dezechilibrele macroeconomice mm, au cauze sociale adesea. Dar uh, Scopul acestui regulament este să se depisteze dezechilibrele macroecon macroeconomice. Mi se pare ciudat că există această formulare dezechilibre sociale. Poate nu gândesc bine, poate nu o consider o, o chestiune politică, e vorba de legislație până la urmă, poate că mă depășește, chiar dacă Chiar dacă asta o să atrag atenția colegilor din spatele meu, înainte de a da cuvântul domnului Caza, să vedem dacă doriți dumneavoastră, domnule Caza, să răspundeți domnului Gigold în ceea ce este includerea excedentului, chiar dacă eu sunt de acord cu domnul Gigold în, până la urmă, faptul că există excedent și uh, deficit uh, așa stau lucrurile până la urmă. Ce trebuie să facem și cum, aici, asta e o altă treabă. În ceea ce privește dezechilibrele sociale, nu știu dacă este o abordare politică sau nu, dar dacă vedem care au fost cauzele crizei, inegalitățile sociale eh, și deci dezechilibrele sociale, acestea au jucat un rol hotărător în eh, declanșarea acestei crize. Deci, Odată trebuie să putem depista, să putem repera în acest tabel de indicatori uh, apariția acestor dezechilibre sociale și, în egală măsire, măsură trebuie să supraveghem uh, aceste dezechilibre. Deci eu nu cred că există aici o contradicție. Nu cred că această referire la dezechilibre macroeconomice și sociale ar reprezenta o contradicție la amendamentul A, dar dacă asta Uh, năruie compromisul, vom avea un vot separat. Dar eu aș dori să păstrăm această formulare. Asta mai ales că dorim să o includem în tabelul de indicatori, dar dacă vrem acest lucru, atunci e clar că dezechilibrele sociale pot duce la dezechilibre macro- macroeconomice. Domnul Kreuzmann. Doamna președinte, trebuie să-i dau dreptate domnului Giegold. Luăm exemplul Germaniei cu siguranță nu veți putea spune în cazul acesteia că în Germania nivelul social este scăzut. Plec de la premisa că în Germania nivelul este foarte ridicat, unul dintre cele mai ridicate. Da, sigur, putem să ne certăm pe acest subiect, domnule Gigold. Uh, să nu uităm că avem un excedent financiar macroeconomic pentru că în ultimii ani am devenit mai competitivi decât alte state. Totul este strâns legat de faptul că costurile salariale s-au îmbunătățit foarte mult. Și acesta este motivul pentru care Germania este acum fruntașă la exportul la nivel mondial. Deci pe piețele mondiale ă, acum avem posibilitatea să ne plasăm toate produsele. Și aceasta este diferența între a avea un excedent și un deficit, domnule Gigold. Toată lumea ar fi de acord să existe excedente în toate țările, dar din păcate nu este așa. De ce avem deficit? Fiindcă competitivitatea anumitor state nu este așa cum ne-am dorit eu. O mare problemă așadar. Deci dumneavoastră ați abordat bine problema. Că trebuie să ținem cont de cauze în tabloul de bord. Aveți perfectă dreptate. Uh, dar este vorba despre deficit macroeconomic, nu despre deficit social și am dorit să subliniez încă o dată acest lucru. Domnule Gigold, fac apel la dumneavoastră. În Germania avem standarde sociale foarte mari și uh, partidele care negociază contractele tarifare au un cuvânt foarte mare de spus. Uh, er, sunt partea factorului decizional, lucru care, mm, pe care numai și l-ar putea dori alte state. Lucrurile se concentrează nu neapărat pe chestiunile politice în momentul în care există negocieri tarifare. Așadar, nu face sens să uh, diminuăm acum aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Mais ici, il s'agit pas de pointer des déficits. Nu trebuie să subliniem uh, acum uh, deficitele sociale, ci eventuale dezechilibre sociale care au fost uh, identificate. Mă gândesc că există o anumită coerență care trebuie păstrată în amendamentul de compromis A, așa cum a fost el redactat, însă domnul Igor dorește din nou să intervină. Îi dau cuvântul așadar. Nici nu mai știu ce limbă să vorbesc. Deci, domnule Croeț, mai haideți mai bine să vorbeți noastră direct în germană, da. Dacă tot uh, vorbim de Germania, haideți să vorbim în germană. M-am bucurat că v-am auzit zicând că în domeniul analizei, deci la tabloul de bord, veți putea sprijini aceste amendamente, fiindcă acolo există și alte voci care spun că ar trebui ca tabloul de bord să fie atât de înghesuit în așa fel încât uh, cauzele crizei să nici nu mai poată fi investigate. Ar fi bine dacă ați putea da curs compromisului aici. Foarte bine. În ceea ce privește argumentul uh, ilustrat cu referire la ceea ce a spus domnul Caza, nu am dorit să discut despre deficite, despre excedente și așa mai departe, pentru că sigur vom depăși sfera acestei dezbateri. Poate că PPE-ul ar putea să dea curs uh, solicitării ca deficite în momentul în care sunt menționate ca fiind uh, excesive, să fie tratate ca atare. Oricum, tratamentul aplicat este un alt subiect, dar cel puțin ar trebui analizate și percepute ca atare, un prim punct de plecare. Și în ceea ce privește excedentele, Am mari dubii cu privire la ceea ce a spus dumneavoastră. Excedentele din Germania provin nu neapărat din exporturi, ci din faptul că în domeniile neorientate către export, oamenii trăiesc din salarii foarte mici și de aceea în comerțul cu uh, terțele părți avem uh, un uh, excedent structural. Este însă o discuție pe care o putem purta cu date concrete. Eu citesc altfel, interpretez altfel datele um, economice la acest capitol, dar nu trebuie să calificăm acum acest aspect. Signora, pre... Domnule Caza, pot pot să dau mai întâi cuvântul domnului Thomas Mann. Non Demba... pas que nous allons organiser une séance du Bundestag, <laughs> finalement, sur cette question des surplus. Dar până la urmă o să fim aici în Bundestagul german, vorbim despre excedent. Ich wollte... Da, am vrut să intervin. Nu aș fi făcut-o dacă nu ar fi participat și societatea civilă. Totul este transmis live pe internet. Sunt de acord cu domnul Kreuzmann. Excedentele financiare din Germania au de-a face cu faptul că am învățat multe lecții importante în domeniul competitivității. Sigur că salariile joacă un rol aici. Uh, unii spun că există diferențe în ceea ce este costul salariale, salariul minim pe economie și așa mai departe. Dar ideea este că am fost suficient de înțelepți să dăm răspundere lucrătorilor. Se știe ce este procedura de uh, participare la negocierea tarifare. Avem autonomie tarifară, prin urmare nu trebuie să ne implicăm tot timpul. Așadar am, am fost suficient de înțelept să recunoaștem că în anumite vremuri este nevoie de anumite salarii și când uh, uh, vremurile se îmbunătățesc, atunci și salariile se modifică, dar deocamdată vrem să fim competitivi. Doamna Lagarde pe atunci a făcut, a încercat să spună că Germania se limitează la export. a încercat să spună că Germania să se limiteze, mă, mă scuzați, la export. Însă ce am făcut noi? Am fost pentru prima dată când am invitat uh, o ministră din Franța să participe la o reuniune a cabinetului german, lucru care a avut beneficii. Așadar, este important să purtăm o discuție decentă, fiindcă cu siguranță putem să schimbăm verdictele de până acum, să dăm dovadă de abilitate de a face un compromis. Sunt totuși de acord cu domnul Gigold, care spune că în tabloul de bord trebuie să înregistrăm foarte multe părți componente. Uh, trebuie să avem un tablou de bord care să ne permită să analizăm ca atare datele probleme. Poate că este totuși posibilita uh, există posibilitatea uh, să reușim acest lucru, măcar de dragul acelor câteva sute de mii de oameni care ne urmăresc pe internet. Domnul Caza, Haideți să nu zăbovim prea mult asupra acestui punct. Sunt de acord cu domnul Kreutzmann și cu domnul Thomas Mann eu aș dori să adaug un lucru, și anume că acest subiect a fost discutat uh, cu raportorii din umbră la Econ. Și chiar și acolo a existat uh, multă opoziție la mm, sugestia domnului Gigol, dacă ar trebui să acceptăm, dar nu putem să acceptăm, fiindcă nu sunt de acord cu părerile domniei sale, tot ar suscita foarte multă opoziție la Econ. După aceea trebuie să spunem că acest subiect trebuie să fie discutat la Econ și nu la ocupare. Deci, a, discu- astfel de discuții nu țin de competențele noastre, fiindcă ține de Econ și nu de comisia noastră. Domnul Ludvigson și după aceea o să încheiem această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voiam să vă spun cât de important este pentru partenerii sociali de pe piața muncii, cei uh, care uh, semnează acorduri și uh, sunt răspunzători pentru contractul colectiv de muncă, să se ajungă la condiții rezonabile. Dacă am hotărât la Bruxelles, de pildă, că ne vom amesteca um, în procesul stabilirii contractului colectiv de muncă, aș spune că acest lucru este inacceptabil. Negocierile încă parte, între partenerii sociali duc uh, la existența unei culturi salariale sănătoase permite în egală măsură flexibilitate, ceea ce menține concurența, fiindcă, bineînțeles, uneori salariile trebuie să crească sau să descrească în funcție de condițiile pieței. Pe mine mă îngrijorează faptul că se dorește știrbirea competențelor partenerilor sociali la nivel național. Iar cei care doresc să uh, îi deposedeze pe partenerii sociali de competența contractului colectiv de muncă se îndreaptă uh, într-o direcție periculoasă. Este foarte important pentru partenerii sociali să aibă dreptul de negociere. Acest lucru ajută Europa la nivelul concurenței. Iată de ce eu am înaintat unele amendamente în acest scop. Vreau să subliniez faptul că această, acest subiect este unul foarte important. Mulțumesc foarte mult, dar cred că aici nu întâmpinăm greutăți în ceea ce privește sprijinul amendamentelor care merg în această direcție. Eu, înainte de a finaliza această discuție, fiindcă trebuie să fim capabili și să punem capăt unei discuții. Vreau să atrag atenția domnului Caza și a domnului Thomas Mann asupra amendamentului uh, J. La acest amendament se stabilește spiritul în care acest tabel de indicatori ar trebui să fie uh, elaborat de către Comisia Europeană și nu se spune că țările care au un excedent trebuie să își corecteze poziția și să renunțe la exporturi. Nu asta se spune. Se spune că Dat fiind că este vorba de dezechilibre externe, trebuie să se acorde precauție în ceea ce privește situațiilor de deficit, cât și celor de excedent. Și dacă ne uităm la situația Uniunii Europene, într-adevăr ne dăm seama că ar trebui să vedem ce se întâmplă și în cazul uh, excedentelor um, realizate de unii Eh, eh, concurenți din Uniunea Europeană nu mai este o chestiune de eh, ideologică, ci o chestiune de bun simț. Sper să putem ajunge la un acord. Dar spuneți-mi ce vă deranjează la compromisul J. I, I have no problem. Domnule Caza, nu, nu mă deranjează nimic aici dacă nu se va spune Shell, ci May. Și cred că s-a, s-a operat această schimbare. Deci gata, nu ne mai deranjează nimic. Bun. Dacă mai avem și alte probleme, poate să ajungem la un acord cu domnul Croețman și Giggle până mâine, eh, dar haideți să finalizăm discuția Dat fiind că ultimul raport, uh, cel privind uh, măsurile corectoare ale dezechilibrilor macroeconomice, s-a vorbit despre uh, chestiunea principală în momentul în care am ajuns la un acord în ceea ce privește excluderea cuvântului including și domnul, domnul Kreuzmann și-a dat acordul, deci facem aceeași corect corectură aici. Îmi cer scuze, stimați colegi, pentru aceste negocieri în direct la comisia noastră. Nu așa se obișnuiește, dar iată, uneori avem nevoie și de reuniunea plenară a comisiei noastre pentru a uh, finaliza amendamentele și compromisurile. Bun, am terminat cu pachetul acesta mare pe care îl vom vota mâine și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Uh, și aici dau cuvântul domnului Sercas, colegul nostru, în ceea ce privește amendamentele depuse. Domnul Caza, am cer scuze, doriți să luați cuvântul. Doamnă președinte, am uh, analizat probleme diferite, dosare diferite, am discutat cu mai mulți raportori din umbră și aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnului Kreutzmann și domnului Gigold pentru cooperarea de care ați dat dovadă, pentru timpul alocat pe care mi l-ați alocat și cred că altfel nu am fi reușit să ajungem la această concluzie. Da, da, uh, sunt dintr totul de acord cu dumneavoastră, domnule, acum dau cuvântul domnului Sercas cu privire la amendamentele înaintate procedurii unice pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă. Analizăm această propunere după ce a fost respins raportul inițial în plenară. Domnule Sercas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem mult timp la dispoziție. Uh, dar uh, cred că trebuie să avem o dezbatere pentru a rezolva unele neînțelegeri, uh, unele dintre ele de ordin lingvistic. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Lambert și altora pentru compromisele la care s-a ajuns. A dorit Uh, domnul Mason a trimis și el uh, niște comentarii scrise. Acest proiect se bazează pe trei criterii. În primul rând, este vorba de faptul că, într-adevăr, este un compromis. Nu putem înregistra progres dacă nu ajungem la un compromis. Nu putem obține nimic altfel. Acest, așa funcționează Uniunea Europeană. A existat un conflict între Libe și asta în ceea ce privește și interpretarea acestui regulament. Uh, ei au sprijinit dreptul la muncă și uh, trebuie spus că nicio comisie nu poate soluționa probleme uh, nici ah, nicio altă comisie nu poate rezolva aceste probleme. Nu putem să implicăm uh, comisii care nu cunosc această problemă în amănunt. Trebuie să ajungem la unanimitate în cadrul Comisiei noastre pentru ocupare. Altfel, Libe va încerca să se implice în capitole care nu țin de competența sa. Și un alt comentariu, o altă observație pe care aș vrea să o fac, dacă îmi permiteți. Nici eu nu pot să obțin 100% ce-mi doresc și ceilalți trebuie să înțeleagă că nu poți să obții tot ce vrei. Aici este vorba de spiritul compromisului. Eu fac mari eforturi pentru a accepta cele opt comentarii înaintate de PPE trei categorii, patru, cate, patru amendamente au fost înaintate de GUE și trei au fost înaintate, cinci, cinci de vers, două dintre care, dintre care două au fost incluse în, în amendamente de compromis și s-au mai înaintat amendamente de către ALDE. Deci, am spus, nu am precupețit niciun efort. Avem șase amendamente de compromis Primul amendament se referă la lucrătorii detașați. Există aici două poziții divergente. Amândouă interpretează sfera de aplicare a directivei privind lucrătorii detașați. Socialiștii interpretează într-un fel, dar alții doresc răgirea sferei de aplicare, iar compromisul este să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Acesta este textul pe care l-a trimis Comisia încă de la început. Aceasta a fost discutată despre directivă și iată așa s-au desfășurat lucrurile. Eu nu am fost neapărat de acord, dar problema tratamentului egal uh, va fi rezolvată și la, în cadrul directivei privind lucrătorii sezonieri, în directive sectoriale. Eu nu doresc uh, să existe o procedură unică de aplicare care să reprezinte un cadru. Vom uh, discuta despre lucrătorii detașați când vom ajunge la această directivă. Deci trebuie să ajungem la un compromis care să mulțumească pe toată lumea. Compromisul B se referă la, la un alt aspect. Socialiștii doresc ca lucrătorii care vin în Europa să aibă acces la bunuri și servicii, care au o legătură cu munca lor. Dar PPE-ul nu a dorit ca acest lucru să afecteze libertatea de contractare. Oamenii ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge, de a face apel la birourile de șomaj. Dorim uh, să oferim un acces liber la servicii, dar asta fără să um, afectăm uh, libertatea de contractare la nivelul statelor membre. Dar acest lucru nu ar trebui să fie o problemă. Amendamentul ce se referă la articolul 12 și aici este vorba de o neînțelegere în ceea ce este tratamentul legal în învățământ. Acest articol ar trebui să permită stat, statelor membre să impună unele constrângeri în ceea ce privește tratamentul legal și accesul la învățământ. PPE-ul dorea anumite aspecte aici. Eu aș dori să vă spun că, în ceea ce privește aceste compromisuri, că această directivă nu oferă alte drepturi decât dreptul la tratament egal, echitabil. Directiva spune că imigranții au aceleași drepturi ca lucrătorii Uh, din acea țară. Dacă există restricții într-o anumită țară cu privire la un anume tratament, noi dorim să ne asigurăm că imigranții au acelea, aceeași drepturi uh, în ceea ce privește accesul la servicii ca lucrătorii naționali. Iar PP-ul dorește să se lemurească acest aspect. Și PP-ul a spus că trebuie să existe tratament legal numai pentru cei care sunt în câmpul muncii, nu pentru cei șomeri. Această directivă se aplică numai lucrătorilor care vin în Europa cu acest permis unic, deci numai pentru lucrători. PPE-ul dorea să excludă studenții, de pildă. Bun, Haideți să excludem aici de la tratamentul legal studenții, la această directivă se referă numai la imigranții care vin în Europa și care au permisul unic, nu se referă la studenți. Uh, este vorba numai despre cei care vin cu un contract care, care le permite să lucreze în Europa, numai pentru lucrători. Nu este vorba de studenți, nici de familiile lor. ppu ul voia să spunem că lucrătorii beneficia de tratament egal. Eu doresc ca lucrătorii care vin în Europa și dețin acest uh, permis unic, BPE-ul dorește să se facă referire la situația fiscală și așa mai departe și putem să acceptăm acest lucru, dar uh, trebuie și GUE și socialiștii să accepte. GUE dorește ca formarea profesională și accesul la cursuri care au legătură cu munca desfășurată, pe care o permite um, permisul unic, să existe tratament egal și să, existe, să poată avea acces la acestea. Iar în ceea ce privește formarea și uh, și cursurile care au legătură directă cu activitatea desfășurată. Nu putem refuza acest lucru. Este vorba până la urmă de integrare. Dacă uh, avem un lucrător în Franța sau Germania, atunci acest lucrător trebuie să aibă posibilitatea de a-și îmbunătăți uh, calitatea muncii prin formare, prin cursuri. Nu vreau să mai existe nicio neînțelegere aici. Nu putem să punem uh, piedici în calea uh, îmbunătățirii și uh, personale. În ceea ce este punctul de vă frumos, mai acordați în câteva minute, fiindcă acest subiect este important. La partea de este vorba despre drepturile pe care le au acești lucrători. Ei vin aici cu un permis de lucru pe 3, 4, 5 ani să lucreze în Uniunea Europeană. Acest permis unic, ce, ce drepturile dă în ceea ce privește asigurările sociale? Aici avem unele probleme, fiindcă asigurarea socială are legătură cu permisul de ședere, nu cu cel de muncă. Aici le dăm posibilitatea statelor membre să uh, introducă condiții speciale. S-ar putea să nu există un tratament egal automat, dar uh, ajutorul de șomaj, indemnizația pentru familie ar trebui să fie acoperite. Dar, uh, dar de ce nu pot lucrătorii aceștia să fie tratați la fel ca omologilor europeni? Protecția familiilor și uh, șomajul. Nu putem să includem aici contracte cu o perioadă de sub șase luni. Uh, aici uh, statul trebuie să ofere protecție uh, familiilor și în caz de șomaj. Și o să facem o excepție pentru studenți, nu trebuie să spunem neapărat acest lucru, dar am, am cerut pe ului să se includă și studenții aici. Iar cei care au viză, de ce să nu fie incluși? și să nu excludem nici pe cei cu contracte pe termen mai lung, de pe o perioadă de peste șase luni. Și am ajuns la cel din urmă compromis. Compromisul E, care se referă la um, transferul drepturilor de pensie. Nu avem nicio problemă aici. Am căzut la un acord cu privire la această chestiune cu PP-ul. Trebuie să existe tratament egal. Și încă o chestiune, domnule președinte. Grupul meu a făcut numeroase sacrificii în ceea ce privește sfera de aplicare a directivei. Am acceptat foarte multe dintre amendamentele înaintate de PP, dar nu vrem să le știrbim drepturile celor care vin aici să muncească nu o zi, două, ci ani de zile. Dorim să punem capăt xenofobiei și rasismului care se ivesc în momentul în care lucrătorii vin aici și nu au aceleași drepturi ca lucrătorii naționali. Cei care vin aici în mod legal ar trebui să se bucure de un tratament egal. Și vă rog, uh, stimați colegi, să acceptați aceste lucruri. Toate părțile implicate au făcut sacrificii, compromisuri și trebuie să ajungem la un echilibru între aceste poziții diferite pe care le avem. Iar Comisia pentru Ocupare trebuie să ocrotească drepturile omului, demnitatea umană, demnitatea și drepturile lucrătorilor și să nu le negăm uh, instrumentele de integrare de care au nevoie Mulțumesc, doamna Uman Reuter. Domnul uh, Ori, Ori a cerut cuvântul înaintea dumneavoastră. Vă deranjează dacă îi dau cuvântul înaintea dumneavoastră? Nu, după, după, zice domnul. Ik realiseer me dat, het, eh, dat de punten die hier voorafgaand waren, dat die langer zijn uitgelopen en dat mogelijk... Cred că aceste puncte pe ordinea de zi sunt complicate și e regretabil faptul că nu avem prea mult timp la dispoziție pentru a le discuta. Dați-mi voi să încep prin a spune că sunt de acord cu comentariile făcute de domnul Cercas. Acest disar a fost un dificil și cred că e important uh, ca noi să obținem majoritate cât se poate de vastă în uh, legătură cu acest raport în uh, Parlament. Oare de ce suntem mai restrictivi în interpretarea noastră? E bine, în uh, țara noastră uh, avem partide politice care sunt de dreapta și aceste partide politice în Finlanda sau în regatul țărilor de jos vor spune că aceste sisteme sunt bazate pe rezidență și trebuie să ne asigurăm că nu permitem prea multor străini să intre în statele noastre, pentru că acești străini, uh, practic, uh, uh, fac nefuncționale sistemele de asigurări sociale. Asta spun partidele de dreapta. Cealaltă a monedei, doamna președinte, este următoarea. Nu avem o situație în care lucrătorii care folosesc aceste permise uh, primesc uh, uh, niveluri mai scăzute de asigurări sociale pentru a putea concura cu lucrătorii din Europa. Și dar trebuie să ajungem la un echilibru, trebuie să încercăm să obținem o direcție consecventă în acest raport. Eu cred că asta e foarte important. Trebuie să recunosc faptul că în amendamentele pe care le-am semnat în primă instanță, problemele au apărut uh, la un stadiu um, ulterior, uh, nu în momentul în care eu am semnat amendamentele. Ajungând acum la compromisurile uh, de 1 și de 2, e bine, aceste compromisuri, având în vedere natura lor delicată, ar putea să presupună că o persoană care are un permis de lucru și care funcționează într-un anumit stat de mai puțin de șase luni ar putea să nu aibă niciun fel de uh, ocazie de a avea beneficii familiale sau beneficii în caz de șomaj. Însă trebuie să vă reamintiți uh, faptul că această persoană, și aici am o opinie diferită de cea a Consiliului, uh, dacă uh, Uh, cade de pe o uh, schelă, pe un șantier de uh, construcție, ei bine, această persoană împreună cu familia sa trebuie să poată să aibă acces la beneficii de invaliditate, beneficii pentru creșterea copilului, pensie de handicapat sau ceva de felul acesta. Astea sunt principiile democrației creștine. Trebuie să vedem ce este corect, ce este cinstit. Așadar, avem o problemă aici și derulăm o discuție în acest sens și în uh, propriul meu grup politic. Ceea ce facem noi aici este să încercăm să garantăm dreptul la tratament egal, așa cum a fost prevăzut în regulamentul 803. Acest drept la tratament egal este cel pe care îl recunoaștem, însă în același timp spunem că tratamentul egal uh, e uh, acolo doar pentru cei care uh, au un permis de uh, lucru și pentru cei care lucrează și beneficiază de servicii sociale în cazul în care devin șomeri. Și aici avem uh, acea relație cu regulamentul 803. În uh, anumite um, cazuri uh, se pot acorda drepturi reduse. De exemplu, o persoană vine în Finlanda, Olanda sau Franța cu un permis de muncă și acea persoană apoi decide mai degrabă să studieze. Ei bine, Această persoană ar trebui să îndeplinească anumite criterii legate de limbă și uh, altceva și cred eu că atunci uh, ar putea să primească acces. Dacă mm, eventual vorbim despre angajarea unui uh, specialist în computere din India, e bine, această persoană uh, ar trebui să poată beneficia de pe urma unui curs uh, în domeniul calculatoarelor dacă acest curs uh, este uh, unul urmat și de un coleg francez, pentru că până la urmă vorbim despre o actualizare a competențelor acestor persoane. Doamnă președinte, am ales să susțin principiul tratamentului egal, acesta este un punct, apoi există anumite restricții care, cred eu, sunt cinstite. Apoi vorbim despre beneficii uh, în uh, cazul uh, creșterii unor copii sau în cazul șomajului. Aceste beneficii așadar trebuie păstrate în text. Și acum un ultim comentariu, dacă îmi permiteți. Consiliul a spus că dacă cineva are o viză, atunci acea persoană are um, drepturi diferite, de fapt mai puține, în ceea ce privește securitatea socială și nu au uh, drept aceste persoane uh, la egalitate de uh, șanse. Asta. Dacă vorbim despre un angajat atunci nu putem vorbi despre uh, două, trei categorii uh, de uh, forță de muncă în fiecare stat, pentru că statul ar prefera, evident, să lucreze cu cea mai ieftină forță de muncă. Și, pentru mine, problema, doamnă președinte, este următoarea. Programul este gândit să permită existența unui permis de reședință și unui permis de lucru într-un singur act, un act combinat. Aceasta a fost ideea, să putem uh, să le îmbinăm, să avem un sistem mai simplu care acordă reședință și uh, permis de muncă. Prin urmare, aici trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc! Mai sunt trei solicitări de intervenție. Bănuiesc că interpreții ne vor mai acorda încă 5 uh, minute. Și uh, dacă nu, vom uh, termina în franceză sau engleză. Doamna Meissner. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi ceva formal cu referire la procedură. Nu am apreciat multe lucruri la acest dosar. Comisia competentă în fond, LIDE, a respins dosarul cu majoritate amplă în Parlament. Nu mă interesează să luăm subiectul. Și mă interesează că s-a întâmplat acest lucru, dar nu mi-a s-a plăcut cum s-a petrecut acest lucru. Ei au spus acolo că vorbesc în numele comisiei, dar eu, ca raportor din umbră, și nici coordonatorii nu au știut acest lucru. ar trebui să facem toți pașii necesari pentru a lucra într-o manieră democrată. M-a deranjat faptul că a lipsit acest lucru acolo. Pentru mine este dificil și acum să lucrez pe acest dosar, fiindcă am primit uh, ultima evoluție a compromisurilor abia când am pășit în sală. Nu se poate așa ceva. Ideea este că am primit versiuni intermediare, dar versiunea finală, finală am primit-o abia astăzi. Nu mă văd în măsură să lucrez acum pe acest dosar pentru că aici contează foarte mult uh, cuvintele și uh, limbajul ales. Vrem să știm despre ce este vorba, despre ce fel de compromisuri discutăm și în ce manieră și limbaj au fost redactate. Compromisurile mereu s-au modificat și atunci este dificil uh, să le analizez acum, pe ultima 100 de metri, e nevoie de timp. Înainte de votul uh, din plenară, lucrul a mers foarte bine. Îl pot aprecia pe domnul Sercas pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dar, uh, da, domnule Sercas, au fost două amendamente pe care le-am depus și nu unul, care nu v-au convenit și nu mi se pare în regulă că nu am fost invitată din acest motiv. Am întrebat intenționat când sunt uh, reuniunile și venit ca raportor din umbră pentru că mi se pare un subiect important. Deci cam atât privind metoda de lucru. Și acum uh, să trecem la conținut. Am făcut două amendamente cu referire la aliniatul 3, uh, paragraful 2b, este vorba despre textul final. Am depus un amendament pentru a reveni la textul inițial, la textul de dinainte de votul uh, din plenară uh, la care a fost respins raportul. Ce se spune de fapt? Posted as long as they are posted, fără a menționa directiva. Este un lucru greu de dificil, dar am parcurs acest subiect de mai multe ori, am verificat la comisie de mai multe ori ce înseamnă acest lucru. Dacă acum reluăm textul după directiva uh, 96-61, ar însemna următorul lucru. Oamenii din terțe state, detașați la locul de muncă, uh, din, ter, din țări în afara Uniunii Europene ar putea fi tratați mai bine decât uh, lucrătorii din alte țări europene detașați. Și este o situație de inegalitate și discriminare, nu este bine. Um, eu am fost cea care a redepus acest amendament, fiindcă am considerat că este foarte important și am considerat că uh, Astfel, uh, putem să trecem într-o primă lectură, lucru care mi se pare foarte important. De 12 ani lucrăm la acest compromis și, după cum spune și domnul Sercas, un compromis este mereu un compromis. Nu este niciodată rezultatul optim pentru niciuna din părți, dar trebuie să vedem să obținem un rezultat pe care să putem construi. Dacă menținem compromisul A, atunci nu va exista o primă lectură și iarăși ne alegem cu nimic. Vreau să avem ceva palpabil. Și al doilea lucru pe care vreau să menționez este amendamentul um, identic cu 46, deci 47, referitor la alineatul 12, paragraful 2e, este vorba despre drepturile sociale pe care le poate avea cineva în momentul în care are un permis de muncă, dar n-a lucrat nicio zi. Are aceleași drepturi cu un cetățean european care deja a lucrat sau nu? Da, bine, domnule, să că dați din cap. Dar vreau să știu ce este fezabil, ce este realizabil. Sigur că aș dori să ofer posibilitățile, posibilități egale tuturor oamenilor care vin în Europa, dar nu cred că putem să facem acest lucru, pentru că aici nu este țara trântorilor și țara soarelui răsare. Trebuie să vedem ce putem să facem în primul rând pentru a merge mai departe. La 1 și 2 sunt conținute cuvintele mele, dar lipsește ceva. Compoziția este alta și se schimbă sensul. Deci, pentru mine, acest lucru este inacceptabil, cu toate că aș vrea să avem un vot comun. Dar nu este posibil. Euh, Monsieur Ori, puis Madame Essaya, et ensuite... Eh, euh, Domnul Ori are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să pierd timpul uh, dumneavoastră acum. Mai întâi, uh, mă bucură faptul că atunci când vorbim despre directiva lucrătorilor detașați, uh, vom avea timp să o discutăm în cea de-a doua jumătate a anului, primar, n-ar trebui să pierdem vremea cu ea acum. Problema mea, mm, nu știu dacă este de natură lingvistică sau o problemă de fond aici, mă refer la compromisul C, este una care se leagă de accesul la educație și dispoziția care vizează accesul la educație. Tratamentul legal uh, e uh, ceea ce se menționează în uh, textul inițial. Dacă cineva are un permis unic, atunci acea persoană are dreptul la educație, la acces la educație. Însă am introdus un număr de restricții. Cu toate acestea, anumite state și anumite organizații pe care le-am consultat nu agrează faptul că am restricționat uh, acest acces la cei care uh, lucrează sau au lucrat în uh, trecut. Pentru că aceasta nu este o condiție, spun ei. Cu alte cuvinte, cineva care e uh, invitat uh, de o companie sau grupuri uh, invitate de companii uh, care dau faliment au aceleași drepturi de acces ca și cetățenii statului în cauză și s-ar putea să nici nu trebuiască să plătească pentru a avea acces la educație. E un lucru greu de explicat și e ceva care nu e lipsit de echivoc. Dacă lucrurile rămân așa, atunci nu vor mai exista acorduri în primă lectură în legătură cu subiectul. Prin urmare, va trebui să găsim o manieră mai rezonabilă. Doamna Esaia, și din păcate vom... Ba, nu mai avem două minute la interpret. Voi vorbi finlandeză și așa vom încheia mai repede intervenția mea. Uh, am schimbat textul în primă lectură pentru că uh, analiza ulterioară ar fi fost mai dificilă altfel. Am găsit o bună propunere în primă lectură și uh, dacă am uh, fi reușit să corectăm poziția inițială, poate că nu ne-am fi aflat în această situație. Tratamentul uh, egal uh, contravine principiului conform căruia fiecare stat membru are dreptul să-și organizeze propriul sistem de asigurări sociale. Pentru statele membre, pentru statele nordice, e clar că noi avem sisteme de asigurări sociale foarte vaste care asigură practic în manieră foarte vastă din punct de vedere social asigurații și cred că avem în aceste state cel mai înalt nivel de protecție din Europa. Așadar, uh, um, se pot înțelege dificultățile pe care le au uh, alte state uh, membre vis-a-vis -vis de adoptarea unui sistem similar cu cel din nordul Europei, pentru că acesta dă beneficii Uh, vaste, familiale sau în uh, caz de șomaj. Aceste uh, sisteme sociale acoperă și îngrijirea medicală, dentiștii, concediul de maternitate sau paternitate, concediile de altă natură, pensie de handicapat și așa mai departe. E greu așadar să găsim un compromis și formularea acum dacă nu poate fi schimbată, uh, presupune că eu a trebui să-mi retrag uh, numele de pe acest uh, compromis. Sunt unii care consideră că dacă cineva cade de pe o schelă într-un stat nordic, această persoană nu beneficiază de uh, vreo asigurare socială, însă în statele nordice nimeni nu poate intra pe un șantier dacă nu are asigurarea adecvată. Așadar, o extindere la statele nordice ar uh, reprezenta o dificultate majoră. Am terminat. Uh, mulțumim interpreților care au fost cu noi până în acest uh, moment.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 lycée attentivement. Se le test. Se le test. Directement link, directement link tu the employment. Se sa le test. Il y a un Final Finalement, Madame Esaya, bien sûr, je fais dans la première lecture une approche à... en anglais. OK. I tried in my first reading to, uh, to approach with a uh, di differentiation between uh, residence uh, criteria and professional criteria. Madame, is your group